Bună ziua, continuăm sesiunea noastră de astăzi. Vă urez bun venit la audierea noastră în ceea ce privește investițiile UE pe subiectul cercetare, inovare, IMM-uri. Astăzi ne ocupăm cu evaluarea la jumătatea mandatului a Orizont 2020. Mă bucur că toată lumea este prezentă aici. În această dimineață am avut o temperatură foarte scăzută în această sală și de aceea unii dintre colegi au ieșit să se încălzească afară și eu am făcut același lucru. Ne bucurăm că sunteți cu toții aici prezenți. avem pe doamna Labaiova și domnul Labakov, pe care le mulțumim colegilor noștri pentru această audiere importantă. Martina are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați organizat această audiere. E foarte bine că avem întreaga după amiază la dispoziție. Avem invitați, reprezentanți ai comisiei, colegi. În primul rând, în numele meu și al lui Andrei, vă urez bun venit la această audiere publică de astăzi. Ne bucurăm să vă vedem aici astăzi și vom face tot ce ne stă în putință, astfel încât această după amiază să fie plăcută și eficientă. De unde pornim? Orizont 2020 este cel mai mare proiect de cercetare din lume. Își dorește să asigure competitivitatea Europei la nivel global și să avem o economie bazată pe cunoștință și inovare în întreaga Uniune Europeană, în același timp aducându-ne contribuția la dezvoltarea durabilă. Astăzi vom vedea cum putem să ajungem la obiectivele propuse și ne-am propus și să examinăm ce am fi putut să facem mai bine, care au fost dificultățile în punerea în aplicarea programului, care, ce trebuie să îmbunătățim astfel încât să îi continuăm succesul. Vrem să ne asigurăm că obiectivele ambițioase pe care le-am stabilit la început pot fi atinse într-un mod eficient și durabil. Ne bucurăm că putem să împărtășim toate rezultatele grupului la în nivel înalt cu dumneavoastră în ceea ce privește aceste programe de inovare și comunicările importante ale Comisiei și raportul de monitorizare în ceea ce privește domeniile cercetare în Uniunea Europeană și alte documente. Evaluarea programului cadru 7 și monitorizarea Orizont 2020 ne arată că programul cadru UE pentru reformă și inovare e un succes și vine cu o valoare adăugată la, nivel, la nivelul UE. Semnele inițiale ne arată că, în linii mari, Orizont 2020 a fost gestionat într-o manieră eficientă din punct de vedere a costurilor. Vă vom spune mai târziu cum. Un indicator important este faptul că s-a ajuns la cel mai înalt cea mai înaltă utilizare a bugetului din ceea ce ne stătea la dispoziție. Am încercat să maximizăm fiecare euro, dar există și anumite rate de succes mai mici, de mai mic de 14%, e o tendință negativă față de programul cadru 7. Și ține și de pr- programele desfășurate. Evaluările, proie- în evaluările proiectelor, o anumită cantitate de timp a fost irosită. Putem spune că finanțarea cercetării înseamnă un risc crescut pentru investitori, de aceea e nevoie de a fi, să finanțăm cercetarea prin granturi. Însă să vedem dacă și invitații noștri de astăzi vor fi de acord cu acest punct. Eu voi încheia aici astfel încât invitații noștri să aibă cât mai mult timp la dispoziție și acum permiteți-mi să-i dau cuvântul colegului meu, Andrei Novakov, care prezidează această reuniune alături de mine. Mulțumesc, Martina, doamnă președinte, stimați membri ai comisiei, stimați invitați, stimați colegi. Aș dori să îmi exprim recunoștința că avem șansa din nou să muncim pe acest subiect. E un uh, lucru care mă pasionează foarte mult. Inovarea și cercetarea sunt niște subiecte care îmi sunt foarte dragi mie. vom uh, face tot ce ne stă în putință, astfel încât această audiere să fie puțin mai diferită față de cea cu ce sunteți obișnuiți în cadrul Orizont 2020. Toate programele există doar pentru că există beneficiarii, oamenii și afacerile. De aceea, încercăm să vă arătăm acest fapt, cum vedeți, printr-o abordare puțin diferită. Câteodată e greu să le cerăm oamenilor să citească sute și sute de pagini de explicații cum să facă, cum să uh, depună candidatura pentru un proiect. Cu un buget de aproximativ 80 de miliarde, Orizont 2020 este cel mai mare program de finanțare din lume pentru știință și inovare. Însă, în același timp, e UE numărul 1 în lume când vine vorba de știință și inovare nu cred. Așa că avem multe de făcut în acest sens. Mă bucur să spun că Orizont 2020 e un program de succes pe mai mulți indicatori. Peste 76% de candidaturi eligibile au fost primite, am primit acest număr de proiecte. Peste 9.000 dintre ele au, au primit finanțare. 50% dintre ele sunt noi intrați. Înseamnă că deschidem programul nostru tinerilor antreprenori, tinerilor oameni de știință. Este un semn foarte bun, avem nevoie de ei, pentru că altfel nu am face decât să asistăm la un exod al materiei cenușii. Cu toate acestea, mă aștept să văd o analiză detaliată în ceea ce privește costurile și beneficiile din partea Comisiei și din partea Curții de Conturi. Diferite puncte de vedere cu siguranță ne vor ajuta. Cred cu tărie că avem nevoie de un prim set de obiective concrete și um, referințe și obiective. Avem nevoie de indicatori cuantificabili, avem nevoie de o strategie, de un rol crescut al punctelor naționale de contact. Asta pentru că punctele naționale de contact sunt lipiciul între instituțiile care sunt la Bruxelles și beneficiarii. Și poate că am trebu- ar trebui să fim mai atenți la felul în care funcționează acestea și să le oferim sprijin atât cât putem, pentru că acestea trebuie să fie angajate 100% în acest proiect și să le explice beneficiarilor cum se pot um, trimite și dezvolta proiecte. Aștept cu nerăbdare această audiere și aștept contribuțiile dumneavoastră pentru ca totul să fie mult mai bun pentru beneficiar în cadrul programului. Mulțumim foarte mult, mulțumesc Andrei și mă bucur că pot deschide prima parte a audierii noastre de astăzi, care se bazează pe o chestiune simplă, o întrebare simplă, dar răspunsul e mai uh, dificil. Unde ne aflăm acum? Avem doi invitați speciali, domnul Brenigmeier, membru al Curții de Conturi Europene, care e alături de noi, și domnul Patrick Child, care e director adjunct din uh, Direcția Generală pentru Cercetare și Inovație. Bun venit uh, fiecare dintre dumneavoastră. Dacă pe timpul prezentărilor aveți întrebări sau aveți nevoie de clarificări, atunci vă rog pur și simplu să vă notați întrebările pentru că vom avea un timp special alocat întrebărilor după ce ambii invitați își vor termina prezentările. Așa că în primul rând îi dau cuvântul domnului Brenningmeier. Mă bucur că se află alături de noi. Bineînțeles, pentru comisia noastră e importantă cooperarea apropiată cu Curtea de Conturi pe asemenea subiecte. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și aștept cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă Grezle, stimați membri ai um, Comisiei de Control Bugetar, doamnă Dala Bujova și domnule Novakov, stimați europarlamentari, stimați colegi, doamnelor și domnilor. E o mare plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră și să-mi aduc contribuția la discuția privind Orizont 2020 Domnule Novakov, ați uh, făcut o introducere și vorbeați de o nouă abordare, o abordare diferită, așa că voi încerca să mă pliez pe această sugestie a dumneavoastră. Curtea Europeană de Conturi înseamnă audit. Fundamentul unui audit e să asculte, audire. Rezultatul contribuției mele e în linii mari bazat pe uh, faptul că ascultăm ceea ce ne spun beneficiarii în domenii în care e implicat programul cadru 7 Orizont 2020 principalele chestiuni și unul din rezultatele contactelor mele cu mulți beneficiari și cu Comisia și cu Parlamentul e tocmai tot ce ține de control și eficacitatea acestor programe. Viziunea mea se va baza pe fapte și nu pe fapte alternative, doamnelor și domnilor. În prima imagine puteți să vedeți partea pe care o ocupă Orizont 2020 și vedeți partea pe care o ocupă cercetarea, 60% din întregul buget. Raportul nostru anual pentru 2016 are de-a face cu tranzacții concrete, testarea acestora. După cum puteți să vedeți, în 2015 controlele noastre s-au axat pe PC7. În 2016 am avut doar 15% din tranzacții care se bazau pe orizont 2020 și pentru 2017 acum așteptăm cu nerăbdare pentru că la sfârșitul anului 2018 vom uh, vedea cum au arătat uh, testările tranzacțiilor cu aproximativ 50% orizont 2020, 50% PC7. Acest lucru ne arată că efectul controlelor efectuate de uh, Curtea de conturi, care, prin, pe informațiile din trecut, nu ne ajută foarte mult în ceea ce privește viitorul, dezvoltarea viitorului Orizont 2020 și PC9. Însă noi, cei de la Curtea de Conturi, putem să observăm îndeaproape viața reală a investițiilor europene în cercetare și inovare. O observație principală făcută de Curtea de Conturi nu, ar, nu e direct legată de tranzacții și testarea aceasta, ci observația noastră e că sistemul de rambursare și majoritatea cheltuielilor de sub PC7 și Orizont 2020 se bazează pe rambursarea costurilor și aici intervin foarte multe erori. Sistemele diferite nu sunt atât de, de supuse greșelilor. Și mai ales când vorbim de infrastructuri mari, poate aici ne-ar ajuta o altă metodă pentru a, a reduce erorile care intervin în domeniul cercetării și inovării. În 2013 am evaluat PC7 Principala concluzie a auditului nostru pentru programul cadru 7 a fost una simplă. Mai multă performanță, mai puțină aliniere și acesta ar fi, ar fi primul mesaj din prezentarea mea. Cât despre rezultatul auditului făcut de Curtea de Conturi la nivel anual, aici putem să vedem că rata de eroare pentru bugetul european fluctuează uh, de la 4% minus cu minus la 4% cu plus. Ca să fiu sincer, trebuie să spunem foarte clar că e imposibil să tragem vreo concluzie din această fluctuație a ratei erorii pe care o observ, observă Curtea de Conturi. Și asta pentru că totul se încadrează în limita superioară și inferioară. Așa că din punct de vedere statistic nu putem trage niciun fel de concluzie. Pentru Orizont 2020 și PC7 am identificat în 2014 un procentaj de 5,6% rată de eroare, 2015 4,4, 2016 4,1. Și acestea sunt doar niște estimări pentru orizont 2020, pentru că eșantionul este prea mic pentru a trage niște concluzii finale. Întrebarea dacă putem să-l felicităm pe domnul Moedes în ceea ce privește rata erorii în domeniul său politic. Nu, răspunsul meu este că nu putem să o facem, însă nu putem nici să ne supărăm pe acest rezultat. Și asta pentru că relevanța statistică e zero. Și astfel ajung la audit, în partea stângă puteți să vedeți că beneficiarii se confruntă cu ceea ce putem să numim un sistem de audit pe mai multe niveluri. Se începe cu un audit făcut de firme particulare de audit care sunt legate de companii, de universități, instituții de cercetare și așa mai departe. Încearcă să pună în aplicare regulile așa cum trebuie, apoi în al doilea nivel ar putea fi cel național sau cu Comisia Europeană, al treilea strat ar putea să fie Curtea de Conturi sau un alt auditor. Puteți să vedeți că există multe audituri care pot să se intre în aplicare pentru cheltuielile sub PC7 și Orizont 2020. Trebuie să fim conștienți de faptul că aceste straturi de audit sunt um, secvenționate pe an. În primul uh, an e auditul intern, apoi cel intern, apoi cel făcut de comisie, în al patrulea an auditul făcut de Curtea de Conturi. Putem vedea diferența în interpretarea regulilor. Aceasta joacă un rol important în acest sistem pe mai multe straturi. Câteodată Curtea de Conturi ajunge la o concluzie diferită față de la ce s-a ajuns în auditul comisiei sau în auditul intern și așa mai departe. Puteți să uh, Vă dați seama că diferitele interpretări de diferitele autorități de audit pot să pună probleme în ceea ce privește certitudinea juridică. Această, inform- această informație nu e valabilă doar pentru Orizont 2020 pe C7, ci și pentru agricultură și coeziune. Așa că există o problemă mare în ceea ce privește auditul și ponderea auditului făcut de Curtea de Conturi în relație cu celelalte autorități de audit. Dacă ascultăm cu atenție la ceea ce se întâmplă în exterior, în lumea exterioară, atunci eu aș avea următoarea observație. În toate domeniile politice, dar și în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, o chestiune principală e faptul că există foarte multe neînțelegeri și uh, neclarități în ceea ce privește interpretarea regulilor. Și ajung astfel la această imagine pe care o vedeți acum. Există două abordări ale auditului. Una este cantitativă, curată de eroare și așa mai departe, și a doua e o abordare mai calitativă dacă ne limităm la tranzacții, testarea tranzacțiilor sau sistemelor, atunci rămânem în domeniul um, auditului cantitativ. Dacă mergem pe abordarea calitativă, atunci acolo regăsim obiectivele programelor, politicile care se află în spatele lor și apoi întrebările legate de obiectivele politicilor și dacă acestea sunt uh, îndeplinite. Așa că e important să ne gândim cât de utilă este abordarea cantitativă și până la ce nivel am avea nevoie de o abordare mai calitativă. Unul din rezultatele noastre principale la Curtea de Conturi e că de multe ori ne pierdem în detalii. Ne axăm mult prea mult pe ele, ne axăm pe erori, ne axăm pe un context creat din erori, dar care e imaginea de ansamblu? Care sunt rezultatele PC7? Care sunt rezultatele Orizont 2020? Și alte asemenea chestiuni care nu sunt legate de erori sunt la fel de importante. Cum poate cercetarea să fie un instrument pentru societatea noastră bazată pe cunoștințe? Cum poate fi o forță motrice pentru creșterea economică? Cum ne poate ajuta să facem față multitudinile de provocări cu care se confruntă acum Uniunea Europeană? Suntem pregătiți să răspundem la aceste întrebări sau nu? În ceea ce privește regulile, legalitatea și reglementarea. Nu trebuie neapărat să citiți acest grafic pe care îl vedeți, pentru că ar fi destul de dificil, însă ne arată foarte clar că vorbim de un element mic din întreaga schemă legată de Orizont 2020 și puteți să vedeți cât de complex e procesul de a lua o decizie pe anumite subiecte. Curtea de Conturi prezintă un uh, raport privind simplificarea Orizont 2020 și aștept cu nerăbdare rezultatele unui asemenea audit. Comisia depune multe eforturi pentru a simplifica Orizont 2020. De exemplu, există un centru comun de sprijin care e foarte util și există și o abordare diferită în ceea ce privește costurile sub orizont 2020. Însă e important să avem o imagine clară cu privire la rezultatele simplificării 2020 în timp ce pregătim următorul program PC9 în multe tipuri de contexte, în universitar, cerceta, instituții de cercetare, companii, IMM-uri, am văzut că există multe neînțelegeri, interpretări greșite ale regulilor și presupune un mare efort să rezolvăm toate acestea. De multe ori e prea târziu, adică un IMM a dat faliment și asta pentru că nu s-a ocupat de ceea ce trebuia, ceea ce a apărut în audit și ceea ce nu a fost abordat într-un mod corect. Cei care fac auditul aplică regulile 2020 cu interpretarea lor, dar există acest pericol ca regulile în Europa și controlul să fie foarte descurajatoare să-i descurajeze, tocmai pe cei care, de care avem nevoie să investească în cercetare și inovare în Europa. Și atunci ne întrebăm, putem ajunge la un audit mai performant și apoi ce am învățat după părerea mea, auditul trebuie să facă parte mereu dintr-un ciclu de învățare. Dacă analizăm rezultatele raportului făcut de Curtea de Conturi în 2013 pe PC7, atunci, da, e adevărat că atât Comisia cât și Parlamentul European au tras niște, niște concluzii din BC din PC7 și simplificarea Orizont 2020 e în mare parte rezultatul acestor lecții învățate. Însă și mai important e următorul fapt. Dacă ne gândim la performanță, atunci putem găsi indicatori, putem găsi criterii astfel încât să măsurăm performanța. Ce putem noi să observăm? Există o multitudine de indicatori de performanță cheie. Nici acest lucru nu e foarte util. Putem de asemenea să spunem că cercetarea care pare să ajungă la o anumită concluzie ar putea să fie utilă pentru progres în domeniul cercetării. Intervin aici niște chestiuni complexe. Însă, pe de altă parte, sub orizont 2020, avem de a face cu un mediu academic și de cercetare foarte înalt, un domeniu foarte inovator. Așa că întrebarea e dacă avem destule informații astfel încât să putem măsura performanța la un asemenea nivel, la nivelul beneficiarilor acestor programe. Pentru că eu cred că abordare de sus în jos a performanței presupune riscul că vom crea un nou strat de birocrație, un nou sistem împovărător care nu ajută lumea exterioară. Și acum ultimul uh, slide e destul de abstract, dar introduce chestiunea legată de încredere. Și anume, pe partea stângă puteți să vedeți um, alinierea, controlul, dar între toate acestea și responsabilitate puteți găsi atitudinea de bază a administrației și a, a celor care fac auditul și anume atitudine de neîncredere. Pe cealaltă parte, puteți vedea responsabilitatea față de lumea externă, față de cetățenii europeni, să le arătăm cetățenilor europeni care sunt realele rezultate și, pe de altă parte, să fim foarte clari și transparenți când vorbim de performanța anumitor programe. Și apoi când vine vorba de responsabilitate și performanță, se ajunge pe direcția încrederii. Dacă se pun asemenea întrebări, încrederea, dacă e o zonă periculoasă, ei bine, după părerea mea, nu e, pentru că întrebarea principală e care e baza încrederii pentru cetățenii europeni. Încrederea cetățenilor europeni este legată de informații pe care se pot baza. Cetățenii sunt cei care pot să construiască încredere și atunci, principala întrebare pe care și-o pun e pot să înțeleg toate acestea dacă prezint o Europa plină de procese de audit și un mare grad de control, apoi atunci pot să vă spun că mulți cetățeni vor spune pe asta cheltuim noi banii sau pe cercetare și inovare și într-adevăr pe programe cu performanță. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim, domnule, vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră și pentru toate întrebările pe care ne le-ați adresat. Sper să găsim câteva răspunsuri, măcar la o parte dintre ele. Și acum să auzim despre Orizont 2020 și startul acestuia și cine altcineva decât directorul general pentru cercetare și inovare ar fi mai potrivit. Domnule Child, aveți cuvântul și îmi cer scuze, dar eu trebuie să plec să votez pe propriul meu raport despre uh, viitorul agendei privind noile abilități la Comisia de Ocupare, dar mă voi întoarce aici în sală după un vot, sper, de succes. Vă asigur că în acest raport discutăm despre abilități cu legate de cercetare inovare pentru viitor. Îmi cer scuze și îi las acum pe colegii mei să se ocupe de prezidiu. Mulțumesc. Well, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri foarte importante într-un moment atât de oportun. Acum când procesăm uh, concluziile muncii asupra programului cadrul 7 și Orizont 2020, însă aș dori să vă vorbesc despre cel de-al nouălea program cadru și așteptăm contribuții din partea experților și practicanților care s-au uh, întrunit pentru reuniunea de astăzi. Cred că al șaptelea program cadru a fost în mare un program de succes. Datele din 2016 au arătat uh, foarte clar, însă după cum uh, ni s-a arătat, în prezentarea anterioară, implementarea acestui program a ridicat o serie de probleme și am încercat să tragem învățămintele corespunzătoare pentru Orizont 2020. Sunt încrezător că atunci când vom publica rezultatele de pline ale evaluării la jumătatea perioadei, la, la sfârșitul perioadei, vor, vor, vom arăta că am uh, reușit să depășim multe din aceste dificultăți. În primul rând, în legătură cu implementarea programului Orizont 2020, uh, în ceea ce privește deschidere și activitate, programul cred că a fost uh, un succes enorm, după cum ne-a reamintit domnul Novakov. Am avut peste 140.000 de solicitări în orizont 2020 și în jur de peste 50% din participanți sunt uh, participanți noi. Uh, participarea sectorului privat a crescut, uh, implicăm IMM-urile care ajung la 24% din buget, ceea ce depășește obiectivul de 20% pe care ni l-am stabilit în regulamentul pentru orizont 2020. Cred că progresul cel mai mare pe care l-am înregistrat este în gestionarea și implementarea programelor, unde am uh, făcut uh, progrese semnificative în ceea ce privește simplificarea și armonizarea în uh, diversele părți ale Comisiei și în agențiile executive care implementează acest program și participanții au avut o atitudine foarte pozitivă în legătură cu simplificarea deja introdusă în ceea ce privește regulile și structurile comisiei pentru a asigura uh, tratarea coerentă a beneficiarilor și uh, timpul până la acordarea contractului s-a redus foarte mult în cel de-a șaptelea program cadru 95% din granturi s-au semnat în limita de 8 luni stabilită și uh, centrul de susținere uh, face progrese uh, în asigurarea datele coerente a beneficiarilor, cu un, un sistem unic IT și cu un portal al participanților foarte mm, bine primit, asigurând un uh, acces uh, foarte util uh, pentru utilizatori la toate fazele programului. De asemenea, în ceea ce privește performanța, externalizarea către agențiile executive ale Uh, implementării de zi cu zi a fiecărui program a dus la o contribuție semnificativă la reducerea costurilor, îmbunătățirea serviciului pentru clienți și permiterii direcțiilor generale din comisie o capacitate mai mare și un timp suplimentar pentru a a gândi un program de lucru care să îndeplinească necesitățile noastre. În ceea ce privește performanța, credem că rezultatele deja sunt vizibile, cu toate că, după cum a spus domnul Benningmeier, suntem în plină perioadă de implementare. În următorii ani așteptăm să uh, vină rezultate din ce în ce mai multe. Uh, avem rapoarte anuale de evaluare care de monitorizare care uh, evaluarea noastră internă sugerează că fiecare euro de investiție din orizont 2020 duce la o creștere de, creștere de PIB între 6 și 8 euro. Orizont 2020 a fost suficient de flexibil să susțină cercetare în noi domenii, în, de exemplu Ebola, Zika, și avem o serie de indicatori care arată că Orizont 2020 este pe drumul cel bun. Acum suntem în curs de a finaliza ultimul program de lucru al perioadei Orizont, uh, care acopere 218-2020 și din nou vom încerca să punem accentul pe performanță și impact. Avem și exerciții pilot cu uh, finanțări cu sume forfetare pentru a vedea dacă este o modalitate mai bună de a reduce riscul de eroare și de povară administrativă care, bineînțeles, interesează foarte mult comisia dumneavoastră, ca și domnul Henigmeier, trebuie, consider că trebuie să trecem de la uh, abordarea de rambursare complexă și bazată pe riscuri ci una bazată pe realizarea uh, și obținerea rezultatelor cuantificate cuantificabilor, cuantificabile. După cum ne-a reamintit, doamn, reamintit doamna Zapaiova, uh, succesul implementării uh, este, uh, avem o rată de implementare redusă, suntem victima propriului nostru succes, multe programe nu pot fi finanțate, încercăm să atenuăm această problemă într-o anumită măsură, utilizând uh, programele în două faze, însă, bineînțeles, bugetul este foarte important, cu atât mai mult buget, cu cât mai mult buget vom avea, cu atât mai multe proiecte vom putea finanța. Nu trebuie să vă reamintesc că bugetul Uh, actualul Orizont 2020 reprezintă mai puțin decât 1% din PIB-ul uh, statelor membre și uh, sub 3% din bugetul pentru cercetare și dezvoltare. Estimăm că 150 de miliarde de euro pe an de investiții publice și private ar fi necesare pentru a atinge obiectivul strategiei Europa 2020 și anume 3% din PIB cheltuit pe cercetare și dezvoltare. Dacă ne uităm către viitor și câteva dintre problemele pe care le avem în vedere când ne pregătim pentru următorul program cadru, bineînțeles că avem în vedere modalități de a face programul nostru și mai eh, rentabil, o eh, un aspect foarte important va fi să punem accentul din ce în ce mai mult pe performanță și aici sunt uh, perfect de acord cu domnul Brennick, că găsirea unor uh, uh, indicatori de performanță utili și cu sens este crucială acum când trecem, punem accentul pe ceea ce ce realizăm și nu asupra proceselor prin care o facem. Uh, avem un nou model de mm, gestiune prin agențiile executive și unul dintre succesele programului Orizont 2020 reprezintă acest lucru. Mulțumesc uh, domnului Novakov pentru că recunoaște munca subiectului de susținere prin, prin, prin analiza, asigurarea unei uh, Uh, implementări coerente a regulilor. Uh, trebuie să continuăm acest lucru în viitor și când ni se va alătura domnul comisar Moedas, sunt sigur că va sublinia și el uh, prioritatea pe care am atașat-o simplificării, inclusiv prin revizuirea proceselor și regulilor bazate pe diverse modele de finanțare, pe finanțarea forfetară sau bazată pe rezultate Însă, și mai important, domnul Brenic mai era de dreptate, trebuie să ajungem la un echilibru între încredere și control, conformitate și performanță, trebuie să gestionăm riscurile și nu doar să uh, încercăm să le evităm. Asta pentru că cred că trebuie să am, cred că avem un obiectiv împărtășit de a închide uh, decalajul în cercetare și dezvoltare în Europa prin a găsi noi modalități de a construi capacități în Uniunea Europeană. Uh, și vom încerca să susținem uh, rolul inovației, în special cu inițiativa emblematică a domnului Moedas, a uh, Consiliului European al Inovării. Și indiferent de provocările politice și dificultățile pe care le cunoașteți, sper că vom avea posibilitatea de a avea un buget care să ne permită uh, activități de cercetare la vârf uh, care să crească competitivitatea Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru încercarea de simplificare și de adaptare a regulilor la realitate. Acum avem uh, o sesiune de întrebări. Thank you very much, Um... Mulțumesc, domnule președinte. Am întrebări pentru domnul Brenningmeier. V-ați prezentat ca vocea beneficiarilor, trebuie să spun pe bună dreptate. Din acest punct de vedere, care credeți că este modalitatea de a satisface beneficiarii pe lângă finanțarea proiectelor? poate trecerea de la rambursare la finanțare și când vorbim despre eficiență, nu doar rentabilitate, există diferențe față de alte politici. Care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește măsurarea plus valoa, valorii, performanței și eficienței? Cum, a, cum se face evaluarea dacă un proiect a funcționat sau nu? Mai există și alte întrebări din partea colegilor? Nu este cazul, atunci voi adresa eu o întrebare. În mod normal, Curtea de Conturi este protectorul contribuabililor. Cum se potrivesc aceste lucruri? Vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră importante. Prima întrebare era legată de sistemul de rambursare sau de finanțare din perspectiva domeniului cercetării. Observația auditorilor în ceea ce privește sistemele de rambursare sau de finanțare era din perspectiva contribuabilului și anume contribuabililor nu le place să irosească banii sau să aloce banii unde nimeni nu este responsabil ce vorbeam uh, mai degrabă de răspunderea față de contribuabil. Pe de altă parte, apare întrebarea dacă universitățile și cerce... IMM-urile și instituțiile de, de cercetare sunt mai bine ajutate de finanțare, pentru că există o tensiune între costurile reale și costurile Uh, pentru care au, la uh, da, care au dreptul prin rambursare. Cred că soluția aici este intensificarea comunicării cu beneficiarii, dar și cu experții din domeniu în legătură cu echilibrul oportun între reguli și aplicarea acestora și respectarea regulilor și eficiența programelor. Ceea ce mă aduce la a doua întrebare a domnului Novakov, care se leagă de caracteristicile speciale ale cercetării și inovării dacă vorbim despre definirea rezultatelor și performanțelor acestor programe. Din nou, cred că este dificil să începem de la, proiect, de la faza de proiect și să ne imaginăm indicatori de performanță sau o abordare mai simplă către performanță, dat fiind că cercetarea efectivă nu se bazează pe rezultate de obicei în abordarea mai tradițională. De aceea, în discursul meu, am invitat uh, cel, lumea cercetării să se implice în dezbatere și să aducă idei în legătură cu măsurarea rezultatelor în cercetare și inovare. Niciun expert nu poate să dea imaginea unui sistem fiabil de performanță pentru cercetare și inovare, dar trebuie să continuăm să lucrăm în acest sens. Doamnă Grese, vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră în legătură cu echilibrul dintre poziția beneficiarului și, pe de altă parte, perspectiva contribuabilului. Cred că aveți dreptate când spuneți că trebuie să fie un echilibru între acestea, pe de o parte în mass media și în cadrul politic există o dezbatere și o voce foarte puternică în, care pune accentul pe control, pe uh, erori, pe corupție și așa mai departe din perspectiva curții de conturi pot să vă confirm că numărul de cazuri în care am identificat fraude este extrem de limitat mm, anual în, un, pe 140 de miliarde cheltuite am avut doar 20 de cazuri care au fost uh, aduse atenției Olaf. Deci problema fraudei și corupției nu este una extrem de importantă. Cel mai important este să nu pierdem foarte mulți bani prin controle excesive. Ar fi mai bine să se utilizeze uh, un sistem de audit cu mai multe niveluri. Există foarte multă cunoștință cunoaștere în sistem și trebuie să folosim această cunoaștere pentru a ajunge la un control foarte corect și precis al cheltuielilor euro- europene. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc! Aceasta este întrebarea eternă. Ce a fost mai întâi, oul sau găina? Bun, și acum trecem la partea a doua, și anume aceea cu privire la implementare și la sinergii. Uh, și voi da cuvântul domnului de Reuter de la Aerospace Honeywell, Republica Cehă. Vă rog, aveți cuvântul. So, uh, Mulțumesc, doamnă Gresle. Mulțumesc, doamnă Gresle, mulțumesc uh, Comisiei pentru Control Bugetar pentru ocazia pe care mi-au oferit-o. Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră și să fiu implicat în cercetarea europeană. Uh, joc un rol în cercetarea europeană din 2002, din 2004. Sunt evaluator, raportor în acest domeniu. Sper ca prin experiența mea să pot contribui la îmbunătățirea acestor programe pe viitor. Lucrez la Honeywell, o companie de mari dimensiuni, la care numai în Europa lucrează 35.000 de oameni. Suntem activi în multe domenii și voi încerca prin prezentarea mea să vă ofer o imagine de ansamblu, nu doar imaginea Honeywell cu privire la aceste programe. După cum puteți vedea, Honeywell este uh, activ în foarte multe domenii. Eu lucrez la aerospace aproape de când m-am născut. În prezentarea mea veți găsi așadar multe aspecte care au legătură cu uh, acest domeniu aerospațial. Voi încerca să fiu cât mai succint și să păstrez lucrurile în termeni simpli Uh, Horizon 2020, FP6 și alte programe, ei bine, pe acestea le vom analiza și vom vedea ce au adus. Trebuie să vedem care au fost obiectivele, pentru că cred că multe dintre ele au fost uh, îndeplinite și, după cum spuneam, voi încerca să fiu rapid pentru că avem timp de recuperat. Important este să se facă investiții suplimentare, mai ales din uh, partea sectorului privat, Există foarte multe posibilități să se colaboreze într-o manieră multidisciplinară în aceste proiecte uh, multidisciplinare. După cum puteți vedea pe acest slide, și voi încerca să fac acest lucru și cu celelalte slide-uri, voi încerca să-mi împart uh, prezentarea în câte trei părți pe fiecare, să de obiective, de selecție și de termenii pe care îi uh, oferim. În ceea ce privește selecția, s-a trecut de la FP6 la Horizon 2020. S-au întâmplat multe lucruri bune, dar exprimarea impactului uh, așteptat este acel punct uh, de cotitură unde industria poate să găsească în uh, propunerea noastră direcția corectă. În ceea ce privește sprijinul și termenii, Există multe lucruri care ar fi de menționat, dar uh, sistemul unic de IT este un instrument foarte bun. Toată lumea știe unde să găsească aceste lucruri acum și are și o interfață prietenoasă cu utilizatorii, mai modernă decât fostele interfețe, astfel încât uh, să se poate trece de la propunere la proiect până către concluzii. Apoi uh, trecem la aspectele negative, losses, pierderi. Uh, am învățat mult de la celelalte sectoare, învățăm întotdeauna ca ființe umane de la ceilalți și din lucrurile bune. Obiectivele ratate, ei bine, peste 730 de pagini uh, au fost simplificate prin uh, acordul, uh, modelul de acord de grant uh, și este dificil pentru mulți care nu au participat în mod direct, pentru cei nou veniți, să înțeleagă cum stau lucrurile. Am pierdut mulți uh, oameni care s-au pierdut în detalii și am simplificat uh, întregul proces. Același lucru este valabil și pentru costurile directe și indirecte. Câteodată a fost dificil să le separăm, mai ales pentru IMM-uri. Este dificil să reziste până la final. El trebuie să-și schimbe sistemele de contabilitate numai pentru a putea să participe la astfel de programe uh, one fit for all, uh, acest set de reguli, joacă un rol important. Colegul meu a spus că este bine să avem reguli, dar acestea aduc limitări, constrângeri. Și există tot felul de programe care au particularitățile lor, și nu există o singură haină care să se potrivească tuturor. O rețetă valabilă pentru toate programele. Așadar, uh, simplificarea este benefică, dar uh, nu uh, se potrivește tuturor programele. În ceea ce privește selecția, dorim să selectăm uh, programele potrivite care să ne ajute să ne atingem obiectivele și să ne arate că mergem pe direcția cea bună. În linii mari am făcut acest lucru, dar sunt în continuare câteva puncte care mai trebuie îmbunătățite, care au acest potențial și care pot face programele mai eficiente. Nu mai există o fază de negociere și acest lucru este bine pentru că timpul uh, pentru grant este mai redus dar au rămas câteva zone unde se spune că dacă s-ar mai face anumite ajustări, programele ar fi ceva mai eficiente. Același lucru este valabil și pentru implicarea industrială. Observăm programele naționale, sunt implicate în astfel de programe și aici evaluarea are o participare a actorilor industriali ceva mai ridicată. Dacă este să ne uităm la propunere, să știe imediat care vor fi consecințele și care este potențialul viitoarelor afaceri. Acesta ajută uh, pentru ca cercetarea să nu fie făcută de dragul cercetării, ci ca rezultatele acesteia să fie implementate cu succes pe piață. Dacă este să ne uităm la schema de evaluare la nivel european, um, putem constata care este numărul de programe evaluate și putem constata dacă ne îndreptăm uh, pe direcția cea bună și care este zona și procentul de îmbunătățit. Este foarte important să creăm un mediu propice pentru aceste proiecte și programe și banii să fie cheltuiți pentru cercetare și inovare și nu pentru altfel de costuri. Există câteva sugestii pe care le-am uh, dedus de la FP6 și de la celelalte programe și este foarte important ca structura să fie bine definită, iar dacă apar modificări, pentru că se întâmplă acest lucru și pe parcursul programelor, de multe ori este dificil să se uh, respecte uh, orizontul temporal. De asemenea, JTI-urile și PPP-urile utilizate, mai ales în uh, domeniul industrial, ei bine, acestea pot transforma inovația, uh, o pot uh, promova și se poate lucra cu un setul unic de reguli. Ținând cont că există tipuri diferite, trebuie să ne gândim și la povara administrativă, care a crescut puțin. Încerc să câștig timp, să merg mai repede. În ceea ce privește parteneriatele public-private, Acestea sunt uh, extrem de importante, ele sunt benefice pentru industrie, pentru că aduc programe pe termen lung, ceea ce înseamnă angajamente pe termen lung, ceea ce face industria să fie mai confortabilă atunci când se investește în anumite investiții. De asemenea, uh, investițiile joacă un rol important. Eu lucrez pentru o companie mare, se fac investiții în facilități europene care au sporit numai pentru că parteneriatele public-private au funcționat bine. Competitivitatea la nivelul european uh, joacă de asemenea un rol important. Uh, lanțurile de aprovizionare sunt favorizate, IMM-urile sunt implicate, există colaborări pe termen lung și lanțul de aprovizionare ale de profitat universitățile sunt și ele implicate, iar atunci când se ajunge la rezultate concrete, e bine, acestea sunt rezultatul unei colaborări îndelungate și poți avea încredere în produsul finit. Elementul uh, evaluatorului de tehnologie, Technology Evaluator, confirmă uh, dacă se merge pe direcția cea bună și dacă investițiile sunt făcute pe direcția cea bună. De aceea pot să confirm de ce colegul meu a spus ceea ce a spus, pentru că dacă nu avem evaluatori și nu avem auditori uh, pe parcurs, atunci putem să ne uh, îndepărtăm de la drumul uh, dorit. Voi trece la evaluatorii independenți acum, în parteneriatele public-private, mai ales în ceea ce privește parteneriatele public-private cu obiective și programe pe termen lung. De bine, întotdeauna fac o comparație atunci când sunt rugat cu uh, construcția celor mai rapide mașini de Formula 1 din Europa. Ei bine, trebuie să reușim să facem față americanilor, africanilor, indienilor, chinezilor și rușilor în acest domeniu. Cum putem să facem acest lucru? Ei bine, pentru fiecare element care trebuie integrat într-o mașină de Formula 1, dacă nu se potrivește planului general, dacă anvelopele nu se potrivesc sau uh, amortizoarele, atunci întregul nu poate funcționa. Așadar, implicarea JTI-urilor în selecția celor mai bune proiecte uh, este esențială, pentru că numai împreună se poate obține un program de mari dimensiuni de succes. Aici am avut un pic de pierdut. În cea de-a șaptea perioadă de programare a FP7 um, s-a regăsit, sper să revină în FP9, pentru că din punctul de vedere al industriei putem uh, construi în comun mai eficient decât uh, dacă nu colaborăm. Și ultimul set de slide-uri. Aici sunt uh, recomandări de îmbunătățiri posibile. Cu siguranță, dacă este să vedem uh, imaginea de ansamblu, uh, sunt importante masterplanurile la nivel de sector. Există master plan pentru managementul traficului uh, aerian, există planuri de uh, mediu, există acolo uh, obiective de performanță, de mediu și acestea trebuie făcute pentru că sprijină o singură politică europeană. Dacă există o astfel de politică, atunci master planul poate fi dezvoltat și implementat. Stabilirea obiectivelor corecte este foarte importantă, de asemenea implicarea tuturor părților interesate, uh, în felul acesta se obține o perspectivă pe termen lung și este important ca toate părțile interesate să fie implicate, astfel încât toate să fie mulțumite în final. Trebuie să ne uh, concentrăm pe obiective și trebuie să avem un portofoliu clar, pentru că este uh, plăcut să lucrezi cu parteneriate public-private, însă ele trebuie să fie uh, bine organizate. Nu trebuie să ratăm posibilitatea de a avea acces la ultimele tehnologii, ultimele rezultate ale cercetării și inovării. Deci este nevoie ca pe canalele universitare, academice, să existe acest transfer de informații. Nu trebuie să ne concentrăm numai pe o direcție, pentru că în felul acesta ajungem să suferim de pe urma secetei foarte rapid. În ceea ce privește selectarea um, programelor corecte, cum putem să le selectăm astfel încât să ne atingem obiectivele, ei bine, da, lucrez pentru industrie și cu siguranță noi suntem aici pentru a spori ocuparea în zonă și pentru a obține un profit, bineînțeles. Trebuie să construim uh, lanțul de aprovizionare, selectând acele proiecte care sunt potrivite și în evaluarea proiectelor trebuie să ne orientăm și în funcție de acțiunile de cercetare. Criteriile de evaluare sunt și ele bine definite. Există un set de reguli de evaluare în ceea ce privește inovarea și acțiunile de inovare. Însă eu nu sunt convins că aceasta este cea mai bună cale de a colabora, pentru că există diferite tipuri de cercetare, cea industrială și cea uh, în uh, scop de uh, cercetare pură. Cum putem crea un mediu mai bun astfel încât aceste sisteme să Uh, funcționeze în mod eficient și să poată fi implementate cu succes pe piață. Trebuie să avem uh, termeni contractuali orientați în funcție de obiective, iar din perspectiva auditului este nevoie de mai multă flexibilitate, pentru că în felul acesta vom putea să ne atingem obiectivele. Diferitele tipuri de cercetări beneficiază de reguli puțin diferite în funcție de sector și în ceea ce privește uh, cercetarea industrială, parteneriatele public-private sunt uh, o formă potrivită. Iar în ceea ce privește finanțarea regională, acesta este un instrument foarte bun care a fost uh, folosit în uh, mediul Clean Sky, Clean Sky Environment, cu succes și acesta vine să completeze și să susțină lanțul de aprovizionare, respectiv obiectivele și rezultatele obținute în programele tehnologice implementate până acum. Este prima dată când uh, procedăm așa, au fost stabilite niște limitări uh, înainte ca programele noastre să fie dezvoltate, iar industria uh, de mari dimensiuni are de câștigat. Cam asta dorem să vă spun în linii mari. Însă, ca o remarcă de final, într-adevăr, Horizon 2020 este foarte bun pentru industrie, este esențial și dacă este să mă uit la industria aerospațială, este cu adevărat esențial pentru că avem uh, cicluri inovative pe termen lung, nu de 3 luni, ci de 15 ani, eventual. Deci lucrăm 15 ani pe marginea unui produs, la dezvoltarea acestuia, înainte ca acesta să ajungă pe piață. Așadar, în uh, lanțul de aprovizionare internațional, colaborarea, cooperarea este absolut importantă. Aceasta poate fi atinsă într-un anumit interval de timp. Um, și este foarte important să facem acest lucru. Această perspectivă pe termen lung pentru construcția și dezvoltarea de noi tehnologii este esențială. Vă mulțumesc și răspund cu mare plăcere la întrebări ceva mai târziu. Vă mulțumesc! Am o întrebare. Cum de sunteți eligibil ca mare antreprenor pentru Horizon 2020? 30.000 de locuri de muncă. Putem, puteți să aveți șanse la orice alt fond. Da, după cum spuneam, 35.000 de angajați și toate uh, în entitățile legale care lucrează în Europa și ar fi fost eligibil pentru orice proiect Horizon 2020. Vă mulțumesc! Uh, am o întrebare către domnul Child. Cum se poate că Horizon 2020 să producă un efort administrativ mai mare decât FP7? Dau cuvântul acum doamnei Tancova, însă, din Bulgaria, de la Universitatea Liberă din Varna. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Ms. Grasse. Thank you, Mr. Novakov, for this chance to present to you Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că ne-ați invitat aici pentru a vă spune care este și perspectiva noastră. Orizont 2020 este un program fantastic și e foarte important pentru a progresa în materie de cercetare și inovare. Însă, în același timp, există anumite motive de îngrijorare printre aplicanți din experiența noastră și a partenerilor noștri, mai ales în uh, estul Europei, există anumite obstacole, anumite dificultăți cu care ne confruntăm, pe care aș dori să vi le împărtășesc astăzi. Eu reprezint cea mai mare universitate privată din Bulgaria în Varna Free University și trebuie să spun că universitatea mea are o experiență importantă și bună în ceea ce privește solicitarea de granturi și fonduri europene. Varna Free University a pus în aplicare cu succes proiecte sub diferite programe europene, sub Erasmus, sub PC6, PC7. Din 2014 în 2016, VFU, Universitatea de la Varna, Liberă de la Varna, a avut mai mult de 20 de propuneri de proiect sub orizont 2020. Din păcate, niciunul dintre aceste proiecte nu a fost aprobat. De aceea mă aflu astăzi aici și vreau să vă spun care sunt pentru noi principalele probleme, principalele obstacole. Însă, înainte de a o face, permiteți-mi să uh, Vă dau niște date statistice. Conform Comisiei Europene, până acum finanțarea sub orizont 2020 a fost distribuită în special țărilor mai mari. Cam 84% din uh, bugetul total, din finanțarea totală sub orizont 2020, 25% din finanțare a ajuns în instituții care primiseră deja finanțare mai mult de o dată. Cred că aceste cifre ne arată că există un dezechilibru geografic în Europa și există un potențial de acutizare a acestei diferențe între statele europene. Din bugetul total sub orizont 2020, care știm că este undeva la 80 de miliarde de euro, Organizațiile din Bulgaria și cercetătorii din Bulgaria au primit aproximativ 42 de milioane de euro până acum iar această cifră nu se va modifica foarte mult. Bulgaria este pe locul 24 în uh, pondrea bugetului european și până acum nu există nici un uh, proiect finanțat sub uh, RC, adică pe cercetări fundamentale. Dacă continuăm cu datele, cifrele legate de performanța Bulgariei sub orizont 2020, atunci vă pot spune de asemenea că universitățile din Bulgaria nu au participare majoră sub orizont 2020. Cealaltă problemă care ne îngrijorează e faptul că principala finanțare primită de participanții din Bulgaria este pentru acțiuni de cooperare și sprijin, uh, bursele Marie Curie și nu atât de multă finanțare care a fost primită prin acțiuni de pentru acțiuni de cercetare și dezvoltare. Că despre sectoare, multe dintre sectoare lipsesc. Am stabili, avem stabilite cercetare în um, sănătate și în nanotehnologie, însă acestea nu sunt bine reprezentate sub orizont 2020. Acum vom continua cu principalele probleme pe care le-am uh, înregistrat și vă asigur că ceea ce voi prezenta acum sunt rezultatul unor discuții îndelungate între universitățile noastre, partenerii noștri din ONG-uri, IMM-uri, alte universități, partenere din Bulgaria și din regiune. Aici vreau să spun ceva ce e foarte important. Orizont 2020 e principala sursă de finanțare pentru activități de cercetare, mai ales pentru universitățile private din Bulgaria, nu doar pentru ele, dar pentru majoritatea dintre ele. Majoritatea finanțării din Fondul Național pentru Cercetare nu e suficientă și procedurile de evaluare necesită foarte mult timp, de obicei un an. Are the main issues that we see. The first one, of course, is the low success rate. Ce vedem cel mai des? Acea, mm, o rată de succes foarte scăzută. Din ce motive? Pentru noi. Uh, Credem că unul din obstacolele cele mai mari, problema cea mai mare pe care o au universitățile din Bulgaria, e legată de faptul că majoritatea universităților bulgare au dificultăți în a ajunge la consorții importante uh, stabilite între universități din UE15. Rapoartele de evaluare de multe ori nu conțin comentarii detaliate și feedback. Din cauza că există salarii scăzute, e dificil să atragem oameni de știință de nivel mondial și cercetători. De exemplu, coeficientul de uh, corecție pentru, specific pe țară pentru Bulgaria este de 71,5%. Situația universităților și cercetătorilor care lucrează în uh, situația cercetătorilor și profesorilor din universitățile din uh, Bulgaria arată și mai rău, pentru că de multe ori sunt cu până de 10 ori mai slab plătiți față de alți cercetători din Uniunea Europeană. Și mai mult, această rată scăzută a succesului reduce motivarea care există în rândul cercetătorilor, oamenilor de știință din Bulgaria. Aici aș dori să mă axez pe ceva poate specific, însă considerăm că e de asemenea important. Nu există atât de multe universități în Europa care să fi primit din partea Comisiei Europene un logo de excelență în cercetare. Acest logo, HR Excellence in Research, e un logo care le permite care spune că universitățile au pus în aplicare tot ce apare în cartea dezvoltată de Comisia Europeană. Faptul că ai acest logo nu înseamnă că ai vreun avantaj competitiv în uh, procedura de evaluare. Participarea în proiectele Orizont 2020 e echivalentă cu participarea în proiectele naționale prin uh, proceduri naționale de acreditare și atestare a cercetătorilor. Înseamnă că tot mai mulți cercetători, oameni de științe, încearcă să solicită finanțare din fondurile naționale ale noastre, chiar dacă finanțarea e mult mai slabă în comparație cu ceea ce s-ar întâmpla sub orizont 2020, însă e mai ușor, nu există atât de multă competitivitate. Ca consecință la toate acestea, trebuie să spunem că uh, Capacitățile de cercetare din universitățile din Bulgaria nu pot fi menținute sau foarte greu. Foarte mulți tineri cercetători pleacă din cauza că salariile sunt scăzute și de aceea participarea la Orizont 2020 devine într-adevăr o provocare pentru noi. Fără finanțare pentru infrastructura, pentru cercetare, cercetători, cercetări excelente nu pot fi obținute la noi. Și în final niște recomandări care considerăm noi că ar fi bune și ne-ar ajuta. În primul rând, credem că e foarte important pentru noi să existe o recomandare de a avea criterii astfel încât să fie stimulată implicarea țărilor subreprezentate, să se ofere puncte suplimentare în criteriile de evaluare dacă există un consorțiu care reprezintă un stat din estul Europei. Îmbunătățirea mecanismelor de twinning și teaming. Știm că o parte din recomandările pe care le facem noi acum fac parte deja din discuțiile din Comisia Europeană. Știm că s-au făcut anumite îmbunătățiri în aceste mecanisme de twinning. Apoi, poate cel mai dureros dintre puncte este cel legat de nivelul uh, de plată. Știm că modelul actualizat se bazează pe standarde naționale și salarii naționale. Cum vă spuneam și înainte, câteodată vorbim de o sumă de, de 6 până la 10 ori mai mică față de ceea ce se întâmplă în alte state europene. Așa că orice îmbunătățire în acest sens ar fi salutată. Uh, știu că s-au adoptat uh, reguli noi de Comisia Europeană și în acest sens. Apoi ar fi nevoie de niște criterii clare pentru măsurarea excelenței și a impactului și un feedback de evaluare mai detaliat. Odată când proiectul este aprobat, feedback-ul este mult mai detaliat, primim mult mai mult feedback față de la proiectele care nu sunt aprobate, dar avem nevoie de informații mult mai detaliate, astfel încât să știm cum să îmbunătățim mai departe proiectele. Și apoi o ultimă recomandare care credem noi că e importantă, dezvoltarea de proiecte și scheme de finanțare la nivel național și european, de acestea să fie îmbunătățite, cum sunt cele care există deja, există deja așa ceva în Norvegia. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, a fost foarte interesant. Vă mulțumim și pentru informațiile statistice oferite. Scopul nostru este să existe efecte pe termen lung prin programele noastre și vedem că nu există, lipsesc aici. Încă o dată vă mulțumesc. Mergem mai departe și acum are cuvântul domnul Kuhn din partea Băncii Europene de Investiții. Vă mulțumesc, doamnă Gresle, doamnelor și domnilor. Overview on Vă voi face o scurtă prezentare în ceea ce privește activitățile BEI sub principalul instrument financiar de sub orizont 2020, iar colegul meu, Remi Șarie, se va ocupa de um, activitățile EF sub același instrument. În primul rând, vă voi exprima prin, vă voi explica ce înseamnă acest imofir. Nu e un singur instrument financiar, ci e o, sunt mai multe produse financiare care pot fi oferite astfel încât să fie acoperite lipsele de fonduri pentru companiile de cercetare. Ce products? Acoperim întreagul, uh, întreaga gamă de produse de la finanțarea timpurie um, până la comercializarea ideii, până la companiile mari care au programe majore de cercetare și dezvoltare. Colegul meu va vorbi despre produsele galbene. Eu voi uh, pune accentul pe mm, produse din partea dreaptă, care încep la 6-7 milioane finanțare pentru IMM-uri. Deci, între 500 și 3000 de angajați și după aceea sunt și uh, companiile mari cu peste 3000 de angajați. Avem și produse tematice care sunt două, unul pentru proiecte uh, demo în domeniul energiei, deci proiecte care nu au mai fost implementate înainte și proiecte de cercetare și dezvoltare în boli infecțioase. Aceste două produse au capacitatea de a absorbi riscuri mult mai mari decât celelalte produse financiare. Și în ultimul rând avem un, uh, o parte de consiliere care oferă consiliere pentru a ajuta uh, promotorii să-și dezvolte produsele rapid. Cum uh, funcționează Inofin? Există factorul de pârghie Uh, care este numit și cu termenul voodoo finance sau alte termene, nu este vorba de finanțare voodoo, este simplu, pur și simplu un mecanism care permite utilizarea eficientă a banilor contribuabilului. Dacă dai un uh, împrumut unei companii riscante, probabilitatea de a pierde bani este mai mică pe baza portofoliului decât da, dacă o faci uh, pentru fiecare tranzacție. În cazul Inofin, asta înseamnă că noi avem un uh, buget de jumătate de miliard de euro care ne permite, cu profilul de risc pe care îl avem, să avem deja de la lansarea Inofin în jur de 6 miliarde de euro în uh, împrumuturi. Deci un efect de multiplicare de 12 și beneficiile sunt substanțiale. Cu aceste fonduri de vreme ce noi doar cofinanțăm aceste proiecte, întotdeauna există și alți parteneri de finanțare, am reușit să declanșăm 17 miliarde de euro, deci o, un factor de multiplicare de 33 um, de 33 de ori. Nu este în viitor, este status quo-ul ceea ce am uh, obținut de la lansarea programului în iulie 2014. Dacă ne uităm la câteva dintre cifrele cheie ale Inofin din perspectiva noastră. Am avut o creștere foarte rapidă. De ce? Pentru că a fost instrumentul care a urmat după facilitatea de partajare a riscului. Deci am avut o tranziție foarte lină de la programul cadru 7 către uh, finanțarea actuală și am putut să continuăm ce se făcea înainte însă cu ambiții mai mari. Am avut 86 uh, de operațiuni, deci aproape 100 de proiecte susținute. Am crescut uh, proporția companiilor medii nu doar că nu există o valoare în uh, companiile mari, am înțeles că decalajul de finanțare este mult mai mare pentru companiile mici. Deci, 36% din partea IEB este cu companiile mai mici și după aceea avem și IEF care uh, este țintit doar către companiile mici. După aceea, Am redus uh, media de finanțare de la 100 de milioane de euro cu 50% și am ajuns la 57 de milioane de euro sub RSFF. După ce am uh, susținut uh, infrastructura de cercetare. După aceea, în ultimul rând, am, am avut 36 de evenimente de conștientizare în Europa, în toate statele Orizont 2020, un, cu un succes mare, am avut un mare interes și un flux mare de proiecte după aceste evenimente. În ceea ce privește diversificarea geografică, Inofin a ajuns la jumătatea programului deja 23 de state, 19 state membre și 4 state asociate. Deja uh, examinăm uh, diversificarea geografică. Există, sunt anumite state pe care vrem să le susținem mai mult. În ceea ce privește diversificarea sectorului, cea mai mare parte este în domeniul automobil, automo, auto și de inginerie, dar avem și științele uh, bioștiințe și energie. Uh, pentru a vă da câteva exemple, Sunt uh, peste 100 de operații, deci uh, aproape 100 de operații, însă v-am adus câteva operații, câteva exemple. Exemple, o tranzacție foarte interesantă cu Heliatec, un spin-off de la uh, Universitatea Tehnică din Germania, este liderul mondial în tehnologia organică fotovoltaică și producător de film solar organic. Tranzacția, tranzacția cu ei a fost o, un supliment pro, compania avea probleme cu adunarea sumelor de la băncile locale. Am, uh, această tranzacție a permis companiei să-și crească capacitatea pentru această tehnologie și a creat 50 de locuri de muncă de inginer în fabrica din Germania. Am finanțat și uh, sursa uh, europeană de uh, spallation neutron este în Suedia un accelerator de particule foarte mici, este de 100 de ori mai rapid și mai puternic decât orice altă facilitate similară din lume. Astăzi avem 300 de cercetători care uh, activează în uh, această instituție. Am uh, acordat 100 de milioane și aici capacitatea noastră de a credita devine foarte importantă pentru că sunt proiecte mari, au nevoie de, prim, de parteneri majori și am putut să uh, introducem această cifră mare de finanțare pentru a susține cercetarea europeană. După, după aceea o altă operațiune în Portugalia, Biosurfit, o companie care se specializează pe uh, dispozitive medicale uh, de top, în special pentru testarea sângelui. Uh, suntem mândri că am putut finanța această companie. Uh, împrumutul nostru a permis companiei să treacă de la prototip la uh, fabricarea industrială a acestor noi produse. Și un ultim exemplu pe o tranzacție foarte interesantă, o companie finlandeză cu care am lucrat pentru a uh, crea o uh, uzină de uh, captare a forței uh, valurilor în Portugalia, unde s-a construit proiectul cu asta este, uh, nu se poate folosi pentru eoliene, de exemplu. Deci nu se putea construi uh, o facilitate cu cu uh, energie regenerabilă și nicio bancă nu era dispusă să susțină un asemenea proiect, astfel am, am putut să-l susținem prin proiectul nostru. Au fost doar câteva exemple. Mm, ce se va întâmpla în viitor? Eh, FC, Fondul European pentru Investiții Strategice, este o eh, structură nouă, mm, nu mai e chiar așa de nouă. Eh, noi deja, Inofin deja exista și a existat o suprapunere în anumite, în anumite domenii. Tocmai am semnat un amendament al acordului INOFIN cu Comisia Europeană pentru a ajusta INOFIN pentru a nu se suprapune cu EFSI și pentru a fi complementar cu EFSI. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări, ceea ce este foarte important pentru a încheia. INOFIN nu este un instrument de granturi și există o uh, întrebare dacă cercetarea ar trebui să fie finanțată prin granturi sau prin finanțare. Eu cred că amândouă. Granturile sunt foarte importante în faza de bază a cercetării. Banca Europeană de Investiții nu chestionează acest lucru, însă, uneori, atunci când piața eșuează și când companiile intră în stadiul de creștere sau când există volume necesare Mm, pentru a fi investite în proiecte de cercetare pe care o persoană sau o companie nu și le poate asuma, un instrument financiar poate să fie foarte important. Cu două condiții. Unul, să fie bazat pe piață, nu este, este un instrument uh, strategic, dar mecanica trebuie să urmărească mecanica pieței, pentru că altfel transmitem uh, stimulente uh, ciudate uh, celor care folosesc aceste împrumuturi. A doua condiție este să urmărim obiectivele politice, deci trebuie să existe o. să ne aducem o contribuție complementară și să nu îi scoatem pe ceilalți uh, de pe piață. Închei acum, vă mulțumesc. Vă mulțumim și continuăm cu domnul Remișarie. Thank you, Chair, and, uh... Mulțumesc, doamnă președinte, membrii ai Parlamentului European. Mă numesc Remi Șarie, uh, lucrez pentru Fondul European de Investiții și sunt bucuros să fiu aici astăzi alături de dumneavoastră pentru a vă împărtăși câteva dintre lecțiile învățate cu privire la implementarea Horizon 2020 în beneficiul companiilor uh, de mici dimensiuni a IMM-urilor. Fondul European de Investiții are ca activitate principală îmbunătățirea accesului la finanțare pentru eh, IMM-urile europene. De aceea, ceea ce spun este complementar cu ceea ce, uh, ceea ce spun eu cu ceea ce a spus uh, Cristof, pentru că privim uh, partea galbenă și anume companiile între 20 de milioane și 70 de milioane de euro. În contextul Horizon 2020, EIF implementează facilitatea pentru garanții și cea pentru capitaluri proprii. Este vorba despre partea galbenă din grafic. Acesta ca o observație preliminară. IMM-urile europene continuă să se lupte pentru a avea acces la finanțare cu cre- prin credit de la bănci sau capitaluri proprii din, uh, de la fondurile de uh, capitaluri proprii. IMM-urile uh, de exemplu cele abia înființate, cum pot ele obține finanțare pentru a își implementa și pentru a dezvolta ideile lor. Și aici s-au făcut investiții, pentru că este vorba despre locuri de muncă pentru viitor care au fost create. Și împreună cu Comisia Europeană am dezvoltat, în primul rând, un program de garanții care este dedicat întru totul IMM-urilor care inovează. Și cum a fost uh, definită această dimensiune a inovației? Cum se face distinția între IMM-uri inovatoare și non-inovatoare? E bine, criteriul este unul simplu. De exemplu, IMM-urile care sunt înregistrate cu un brevet, care au înregistrat un brevet sau care dezvoltă produse noi, servicii noi sau care se dezvoltă rapid, pentru că există o gamă largă de astfel de criterii simple pentru a identifica astfel de IMM-uri. Mecanica este una cât se poate de simplă. Fiecare credit către IMM este garantat în proporție de 50% de către programul de garantare Horizon 2020. Este un program de semigarantare. Și, de asemenea, dobânda este uh, redusă, aproape divizată la 2. De aceea, băncile sunt încurajate să ofere împrumuturi unor astfel de IMM-uri inovatoare, sunt uh, IMM-uri cu risc, dar băncile sunt astfel simulate să ofere împrumuturi. Împrumuturile sunt mici, după cum spuneam, până la 25.000 de euro. Până una alta, cu multe mii de IMM-uri, am, au reușit să obțină împrumuturi în baza acestei, uh, acestui program de garanții. Studiile uh, sunt de asemenea numeroase, șase dintre ele, de exemplu, puteți să îl priviți pe cel din mijloc de aici. Ei bine, acesta este un producător de produse din aluminiu din Republica Cehă. Acesta a dorit să achiziționeze un nou, un nou utilaj care să producă produsele sale și avem multe exemple similare. Programul de garantare este disponibil în 38 de țări, începând cu Islanda, până la Bulgaria, Ucraina, Israel și așa mai departe. În Europa toate acestea sunt uh, marcate cu galben pe hartă. În peste 100 peste 127 de bănci, respectiv uh, instituții financiare, uh, sunt promovate aceste programe au fost semnate uh, acorduri cu aceste instituții financiare, peste 45.000 de IMM-uri inovatoare. Ne așteptăm să beneficieze de un împrumut prin acest program, iar acest număr sporește uh, cu fiecare zi. Programul este atât de de succes încât, la mai puțin de un an de la lansare, am rămas fără buget. De acord cu Comisia Europeană, am decis să sporim capacitatea acestuia, mulțumită EFSI, pentru a accelera implementarea. Așadar, IMM-urile au primit astfel mai rapid uh, împrumutul pe care îl așteptau. Această implicare a EFSI a funcționat uh, bine pentru a vă da un uh, Exemplu concret, un IMM cu ajutorul EFSI primește un împrumut la fiecare două minute. Ați auzit corect. La fiecare două minute se oferă un împrumut către un IMM. Și sperăm să accelerăm și mai mult acest ritm. Așadar, există spațiu de accelerare a oferirii de împrumuturi către IMM-uri. Bugetul este optim. Cu un euro uh, împrumutat se generează 15 euro deci vorbim despre 25 de euro investiți, majoritatea sunt investiți în uh, privat și de asemenea se creează și locuri de muncă în același timp. Și iată că se atinge obiectivul nostru. Deci este o facilitate win-win. Orașele, companiile, instituțiile financiare se regăsesc foarte bine în acest program. Aceeași uh, abordare se aplică atunci când vine vorba despre mm, oferirea de uh, finanțare prin uh, capitaluri proprii. De asemenea, cu ajutorul EFSI, finanțarea este disponibilă într-o etapă foarte timpurie. Am auzit de uh, nivelul de pregătire al tehnologiei Level 3. Um, deci această finanțarea este disponibilă foarte devreme și în felul acesta sunt sprijinite nanotehnologiile, biotech, medtech, cleantech, toate tehnologiile de mâine. Toate aceste tehnologii se bucură de finanțare prin capitalul propriu și privat. Același model se aplică și aici. Folosim Horizon 2020 și EFSI împreună cu uh, resursele Băncii Europene de Investiții pentru a investi în fonduri uh, de capitaluri proprii și așa mai departe, iar toate acestea sunt investite pentru a sprijini IMM-urile inovatoare. Aici sunt câteva de exemple de fonduri în care am investit. Cu toate acestea, și în ciuda tuturor eforturilor noastre, în comun cu Banca Europeană de Investiții, Comisia Europeană, toate acestea uh, nu sunt suficient de vizibile cetățenilor europeni. În ciuda faptului că mm, Graficele arată că mass media promovează mult uh, aceste proiecte, însă probabil că este nevoie de mai mult pentru ca vizibilitatea să sporească. Apoi, în ceea ce privește Horizon 2020, urmează um, un proiectul Fund of Funds. Acesta este un proiect care va fi lansat în următoarele luni și încă o dată ne arată că toate drumurile trebuie să fie explorate pentru a îmbunătăți accesul la finanțare pentru IMM-uri prin centre de business, fund-to-fund -fund, uh, și alte posibilități. Toate trebuie explorate. În concluzie, Sprijinul pentru IMM-uri ne arată că poate fi obținut un rezultat foarte bun utilizându-se un buget limitat al Uniunii Europene. Corporațiile de mâine există, ele trebuie doar să beneficieze de sprijinul necesar, pentru că în acest moment sunt susținute insuficient. Acest sprijin este necesar în acest moment și nu mâine. Și dacă tot am început să vorbesc, 5 IMM-uri au primit în împrumut Așadar, lucrurile evoluează. Toate aceste lucruri trebuie continuate. Salutăm uh, sprijinul acordat acestui program. Mulțumesc în numele IMM-urilor și dumneavoastră pentru atenție. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. O prezentare foarte interesantă, într-adevăr. Există întrebări pe Twitter și pe care doresc să le adresez și eu, imediat ce va veni sesiunea de întrebări. Următorul orator de pe lista noastră este domnul profesor Boyle, președinte și vicecancelar la University of Leicester, Marea Britanie. Domnule profesor Boyle, aveți cuvântul. Thank you very much and thanks for the invitation to come. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că m-ați invitat să vă vorbesc astăzi. Înainte să încep, poate că ar trebui să le reamintesc tuturor din cameră că uh, din noi am um, muncit foarte mult ca să rămânem în Europa, am investit mult în acest sens, dar fără succes. Vorbesc din partea a doua treimi din universitățile din um, Regatul Unit și a universității a cărui vicepreședinte sunt vele organizații, sunt uh, foarte entuziaste și își doresc să participe Marea Britanie în continuare, sub Regatul Unit în continuare, sub Orizont 2020 și sub PC9. Vreau să spun câteva cuvinte pentru început legate de importanța finanțării cercetării și inovării. Cred că toată lumea știe cât de important e, dar am acest slide care ne reamintește acest fapt. Din punctul nostru de vedere, ca universități, pentru noi e important să ne reamintim cât de importante sunt universitățile ca motoare ale creșterii în întreaga Europa. Vedeți aici pe slide cam o treime din creșterea economică europeană vine din cercetare și inovare. Între 20-75% din inovări nu ar avea loc fără cercetări publice. Cifrele diferă de la studiu la studiu, dar e foarte clar că inovarea e importantă și o componentă importantă care nu se poate lipsi de investiții publice. În uh, Regatul Unit, 40% din câștigurile în productivitate vin tot din acest sector. Și vedeți aici cu roșu un citat care rezumă cât de importante sunt cercetarea și inovarea dacă ne dorim să progresăm în Europa. Cred că putem să le luăm toate acestea de bune în acest context, cu acest public, însă cred că e important să știe toată lumea cât de importantă e finanțarea cercetării sub orizont 2020 și ce importanță are în creșterea economică în întreaga Europa. Ce am sprijini noi? Un sistem de inovare decât să uh, ne gândim în părți. Ne gândim cum uh, cercetarea, inovarea și educația se întâlnesc. De exemplu, avem nevoie, bineînțeles, să producem cercetare, să producem uh, cunoștințe prin cercetare, e nevoie de educare și apoi de punere în aplicare a cunoștințelor prin inovare. Universitățile și alte organizații pot interveni aici, dar doar prin parteneriate universitățile pot într-adevăr să atingă toate aceste obiective. M-am bucurat să aud aici discuția despre investiții pentru IMM-uri și organizațiile din mediul de afaceri din Europa care văd că conștientizează tot mai mult cât de importantă e colaborarea cu mediul de afaceri cu, și universitățile. Universitatea mea e în contact cu peste mie de companii pe o varietate întreagă de proiecte și sunt convins că toate universitățile din Europa se angajează în asemenea activități de inovare. Cred că e important să ne amintim și de importanța fundamentală de a gândi cercetarea pe toate axele. Vedeți aici un citat al lui Ben Bernanke și cred că spune foarte frumos toate aceste lucruri. E important să avem un sistem care să dea finanțare pentru cercetare. E subliniat rolul guvernului pe care, rolul pe care l-au guvernele în cercetare și dezvoltare. Când acesta nu intervine, atunci pe piață nu există uh, suficiente resurse pentru anumite tipuri de cercetare. De aceea e nevoie de un sistem care să financeze cercetarea, această muncă fundamentală. De aceea îmi doresc și sper că vom continua să obținem finanțare prin PC9 sub orizont 2020 și alte mecanisme. E foarte important să ne asigurăm că există un echilibru bun între toate componentele. Suntem tentați să ne gândim foarte mult la impact, e esențial, însă trebuie să ne amintim că impactul revine doar din muncă. Mai există și cercetări pe termen lung, ale căror rezultate se lasă mai mult așteptate. În regatul unei nu vă va surprinde că nouă ne place foarte mult Orizont 2020, am avut rezultate foarte bune, cred că avem mai multe colaborări sub Orizont 2020 decât orice altă țară și cred că suntem doar pe locul 2 după Germania în ceea ce privește sumele alocate. Rata de succes uh, diferă foarte mult. Vă voi spune în continuare despre dificultățile pe care le-am avut în Regatul Unit în ceea ce privește rata succesului sub orizont 2020. Și noi avem sisteme naționale de finanțare. S-ar putea să existe niște discuții interesante și în legătură cu acestea. Aici puteți să vedeți cât de importantă e finanțarea UE pentru Regatul Unit. Vedeți aici finanțarea din sursele internaționale, nu sunt incluse finanțările din sistemul național. Vedeți diferitele surse prin care am atras fonduri din întreaga lume. Finanțarea sub orizont 2020 este mai mare decât toate celelalte împreună. Am spus de la început că acesta este sistemul cel mai mare de finanțare a științei și inovării în întreaga lume, așa că nu e nicio surpriză aici și vă spuneam că Regatul Unit s-a uh, descurcat foarte bine aici. E o parte foarte importantă din sistemul nostru de finanțare, se aliniază, bineînțeles, de finanțarea națională și finanțările private. Toate acestea fac parte din ecosistemul nostru. Mai există și elemente unice sub orizont 2020 pe care mă voi axa Orizont 2020 sprijină consorții mari și cu granturi mai mari față de ce sprijină sistemele noastre naționale de finanțare. Vedeți acestea în tabelul din dreapta. Îmi pare rău că din spate nu puteți să vedeți foarte bine cifrele, însă vedeți aici care sunt sumele acordate prin intermediul finanțării europene. Sunt mai mari aceste sume față de orice vine de la agențiile naționale de finanțare. Și sunt consorții foarte mari care reunesc grupuri foarte mari de cercetători care se ocupă de probleme globale la o scară care ar fi imposibil de atins din bugetul național. În al doilea rând și prin citatul de dinainte vă spusesem acest, același lucru, e importantă această finanțare de Blue Sky. O parte din ea o oferim la nivel național, însă mecanismul acesta pentru cercetare și dezvoltare e unul foarte respectat și important. E unul în Regatul Unit. E unul din sistemele cele mai bune la care se poate apela și e un indicator de succes și prestigiu. Mulți europeni se folosesc de granturile sub ERC pentru a veni în Regatul Unit, pentru a colabora cu cercetătorii noștri. De aceea credem că o finanțare specializată e deosebit de importantă. Noi ne bucurăm foarte mult de oportunitățile de a colabora cu partenerii noștri din Europa, din Europa. E o parte importantă a mecanismului de finanțare. Programul Marie Curie și alte mobilități de cercetare sunt de asemenea foarte importante. Și toate acestea se reunesc sub orizont 2020 și sperăm că le vom regăsi și în PC9 plus valoarea din toată această muncă. În acest grafic puteți să vedeți finanțarea prin intermediul UE și impactul pe care o are. Cei mai mulți cercetători fac apel la și menționează această finanțare față de ceea ce se întâmplă la nivel național. Am auzit spunându-se la început că, da, e adevărat, încă suntem în urma Statelor Unite, nu i-am ajuns din urmă, nu trebuie să ne culcăm pe oreche, sistemul e fantastic, dar mai avem multe de făcut. Însă există dovezi că acest sistem ne ajută într-un fel în care sistemele naționale nu pot să ne ajute. Din nou, un sprijin puternic pentru acest sistem pe viitor. Um, imagine pe care o aveam la sfârșit, un slide care am reușit greu să-l includ pe astăzi, însă credeam că e important să vă dau și un exemplu de un proiect în care s-a implicat universitatea mea. 15,5 milioane de euro, un proiect de această sumă sub PC7, o nouă, o nouă tabletă pentru astm. Timp de 20 de ani s-a făcut această cercetă, cercetare, foarte mulți oameni implicați. 76 de milioane de euro e costul pentru Uniunea Europeană în urma acestei maladii. Deci cred că uh, inovarea în acest sistem ne ajută foarte mult. Există foarte mulți oameni care uh, Uh, suferă de asta, dar nu exista o pilulă în acest sens până acum când uh, ne-am ocupat de acest fapt sub acest sistem. În final vă voi spune câte ceva despre ce am putea să facem pe viitor. În primul rând, cred că ar fi foarte interesat și noi am sprijinit foarte mult faptul ca PC9 să se sprijine pe un tip de cercetare bazată pe o misiune, de exemplu cum ar fi obiectivele de dezvoltare ale mileniului ale ONU. Dar apoi ne-am putea, putea gândi să trecem de la zonele tematice pe care le finanțăm la cele de rezolvarea problemelor. Cum putem să identificăm problemele spre care ar putea fi alocate fondurile? Credem că acest uh, lucru ar ajuta foarte mult strategia Orizont 2020 și ne-am axat foarte mult pe rezultate, mai mult decât am făcut-o până acum. Apoi credem că e foarte important să existe control științific în ceea ce privește uh, programarea finanțării. Nu există loc de îmbunătățire aici. Dacă ne gândim la cum arăta finanțarea pentru cercetare data trecută, cred că putem spune că lucrurile nu s-au întâmplat tocmai cum ne-am fi dorit sau atât de echitabil pe cât ne-am fi dorit. Nu doar științele sociale, umanitățile, ci și alte tipuri de științe trebuie să fie integrate de la etape incipiente ale programelor. În al treilea rând, trebuie să ne gândim la finanțare pentru sistem. Am, ajuns, am auzit despre ratele de succes, cred că suntem undeva la 10%. E o rată de succes pe care cei mai mulți ar considera că mm, e una foarte bună. Dacă, dacă se scade sub 10%, atunci intervin îndoielile, șansele de succes scad foarte mult. Dacă o propunere este excelentă, probabil avem un procent, ai avea un procent de 50% să obții finanțarea. Dacă ne întoarcem la programul cadru 5, din granturile de înaltă calitate, cam 43% din programe au fost finanțate. Cred că acum, sub programul de acum, vorbim de 26%. Există mulți cercetători care fac o muncă grea și costisitoare și nu au avut succes la finanțare. Trebuie să abordăm și această problemă. Cred că e important să ne gândim cum putem utiliza fondurile pentru a sprijini crearea de capacități și creșterea ratei de participare sub PC9. Cred că e, sunt importante fondurile structurale și mecanismele care pot folosi fondurile structurale au nevoie de un impuls creativ. Cred că există modalități la care ne putem gândi prin care fondurile structurale să fie integrate în sistemul PC9, astfel încât efectul să fie mai mare și să fie extinsă finanțarea pe o zonă mai mare a Europei. Cooperarea internațională. Știința nu cunoaște frontiere. Frontierele nu există în știință. Cei din mediul academic colaborează cu cercetători din toată lumea. Avem nevoie de sisteme de finanțare care să permită această colaborare. Cea mai bună idee vine de la cei mai buni cercetători. Nu ne pasă unde sunt, ei trebuie să colaboreze, fie că se află în Europa, în America, în China, oriunde s-ar afla aceștia. De aceea e important să fie implicați mai mulți oameni din mediul academic din afară în cel din Uniunea Europeană. Astfel am putea colabora cu cele mai istețe, mai bune creiere și am putea să abordăm probleme mondiale mai mult decât o facem acum. Nu trebuie să ne prefacem că noi avem cei mai buni cercetători în interiorul Europei. Cred că avem nevoie de linii de finanțare foarte clare în ceea ce privește științele umaniste și sociale. Cred că acestea trebuie să fie de la început în mecanismele de finanțare odată cu știința și tehnologia și ce ține de ele. Sunt multe lucruri care au nevoie de finanțare. Sărăcia, migrația, securitatea, tot felul de chestiuni care au nevoie de input din științe sociale. Apoi, cred că putem să ne gândim la niște idei în ceea ce privește finanțarea în fața locului. În Regatul Unit avem o strategie, dar acum ne gândim cum putem în Regatul Unit să finanțăm doar zonele cele mai bune care au avut finanțare în trecut, ci și altele. Și cred că am putea face un schimb de idei despre cum am putea realiza toate acestea în Uniunea Europeană. Și încă ceva în încheiere, nu vă va surprinde faptul că vă spun că m-ar bucura să existe simplificare pe viitor și s-au vehiculat idei foarte bune cum s-ar putea fi folosi practicile contabile, contabile naționale într-un mod mai echitabil în întreaga Europa pentru că există procese diferite și au diferite niveluri de risc. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a vă vorbi astăzi aici. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor. A fost foarte interesant și voi avea multe întrebări pentru dumneavoastră, pentru că această procedură legată de Brexit e una plină de provocări și văd multe probleme în ceea ce privește acest domeniu al cercetării. Acum îi dau cuvântul doamnei Emily Palmer, care vine de la Alianța Universităților din Bruxelles. Puteți să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Facem parte din Euro, Alianța Euroteca Universităților. O scurt, un scurt rezumat al prezentării mele. Vă voi da o privire de ansamblu a alianței noastre, cine suntem noi, și voi trece la un mesaj mai general care să arate că cercetarea are nevoie de cercetare pe termen lung pentru a arăta că avem nevoie de aceste investiții pentru inovarea de mâine, care vor aduce uh, nu doar uh, locuri de muncă și creștere în Europa, dar uh, o bună stare pentru o mare parte a societății. În Europa și în, pe Uh, în întreaga lume. După aceea, uh, impactul programului cadru, cadru care deja uh, promovează excelența la nivel mondial în știință și inovare și câteva idei în legătură cu cum putem să îmbunătățim rentabilitatea acestui program. Alianța Eurotech este un parteneriat strategic al, al patru universități de știință și tehnologie, Eindhoven, Universitatea Tehnică din Danemarca, Universitatea Tehnică din München și Școala Politehnică Federală din Lausanne. Poate vă întrebați de ce acești patru parteneri. Sunt câteva elemente cheie care ne unesc și uh, caracteristici comune pentru a Uh, colabora în domeniul cercetării și inovării, educației și antreprenoriatului. Acești factori sunt că uh, suntem angajați către excelența în cercetare și să găsim soluții către provocările mari ale societății. Avem în fiecare un, un ecosistem de actori industriali și în societate, care implică totul de la startup-uri până la companii majore, dar și spitale, ONG-uri și um, așa mai departe. Și considerăm că prin conectarea acestor ecosistemuri putem să ajutăm industria europeană să um, se dezvolte în uh, sus. Uh, ne inspiră oportunitățile științei și tehnologiei, uh, Asta în ceea ce privește recrutarea de noi studenți care vor să devină tehnologii viitorului și să activeze în industrie, în mediul academic și în alte părți ale societății, dar și pentru a crea un dialog cu uh, actorii uh, politici pentru a ne asigura că uh, tehnologia ține pasul. Eh, și viața politică ține pasul cu tehnologia. Prin această viziune eh, împărtășim acum opinia în legătură cu programul Orizont și eh, viitorul program Cadru. Aici aveți o imagine pentru a vă demonstra care este rezultatul universităților noastre în transpunerea cercetării în inovare. În ultimii 10 ani, cele patru universități ale noastre au primit peste un miliard de euro în finanțare din programul cadru, în, dintre care uh, în granturi RC între 2013 și 2016 au uh, produs 633 de startup-uri între ele. Deci, vedeți transpunerea cercetării în inovare, în mod direct. Este foarte dificil să măsurăm impactul un impact, Orizont 2020 astăzi, chiar dacă suntem la evaluarea de la jumătate perioade. Este prea devreme, pentru că Orizont 2020 în sine, și acesta este un mesaj important, este gândit până la sfârșitul deceniului și proiectele finanțate de către Orizont uh, vor uh, continua și în următorul deceniu. Impactul finanțării va fi mult după aceea. De aceea, programul cadru este o investiție pentru viitor pe termen lung. Pentru a vă ilustra acest lucru, dăm exemplul uh, fotonii, fotonilor sau fotonicii, nu știu dacă sunt fizicieni, aici, dar Einstein și-a publicat uh, primul document în 1905 în legătură cu efectul fotoelectric. Aici vedeți cum a evoluat uh, cercetarea în următorii 50 de ani și în ultimii 50 de ani și cum investiția continuă în fotonică a dus la progrese. Acum vedem uh, fotonica în ziua de astăzi și revoluționează felul în care lucrăm, comunicarea, electronicele, energia, medicina și divertismentul sunt tra- transformate de această tehnologie. Asta atât în timp, la nivelul cercetării de bază și Europa are o poziție de vârf uh, global în domeniul fotonicii. Uh, programul cadru susține această cercetare și în viitor poate să aibă un rol cheie în promovarea acestei industrii pentru a consolida poziția de lider a Europei. Pentru a ne întoarce la rolul vital al programului cadru, cred că Aș dori să vă împărtășesc trei consecințe importante ale programului cadru. În primul rând, uh, stimulează competitivitatea, uh, duce la excelența științifică europeană pentru care este cunoscută Europa, pentru a asigura competitivitatea pe termen lung a industriei europene. Uh, contribuie la uh, rezolvarea provocărilor de societate globale și acest program cadru este vital pentru a aduce uh, ceea ce este mai bun din industrie, în științele sociale, pe către actorii societali pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm astăzi și, în definitiv, programul cadru are un rol foarte important în promovarea rolului Europei ca un actor puternic. Știința are un rol foarte puternic în diplomația internațională, atât în interiorul Europei cât și în restul lumii, lucru care nu trebuie să fie subestimat. Ajungem la ultimele observații Cred că v-am arătat că programul cadru în sine este deja foarte important și are un impact uh, crucial, însă poate sunt și câteva lucruri care pot fi făcute pentru a se uh, crește rentabilitatea acestuia în viitor. Prima idee aici ar fi să spunem că programul cadru trebuie să uh, finanțeze doar excelența. Dacă vrem să avem inovație excelentă și să susținem creșterea companiilor noastre, este foarte important să finanțăm doar cercetarea optimă. Programul cadru nu este un program de subvenții. Fiecare beneficiar care a primit bani din partea programului cadru a câștigat acest lucru într-un concurs și acest element competitiv va uh, mâna înainte în inovarea și industria europeană. A doua idee a, a fost deja expusă, însă o repet și subliniez că front, fond, sinergiile cu fondurile structurale trebuie să fie exploatate pentru a asigura că putem ridica nivelul de excelență și în alte părți ale Europei. Marca de excelență care a fost introdusă este un pas foarte important înainte și trebuie să continuăm o parte dintre banii din fondurile structurale din viitor trebuie să fie atribuiți, alocați în prealabil pentru cercetare, inovare și capacitate pentru fondurile structurale în părțile Europei unde este nevoie pentru a se constitui excelența și pentru a le permite să participe mai mult în programul cadru. A treia idee este că programul cadru, pentru a fi mai rentabil, trebuie să pună accentul pentru, pe promovarea inovațiilor novatoare și pe promovarea de, noi, de idei noi și fundamental noi, pentru că doar în, acest domeni, în aceste domenii va exista creșterea în viitor. În situația actuală, în special în, cu parteneriatele public-private și felul în care discutăm cum se alocă finanțarea, nu, deocamdată nu se susțin idei fundamental noi, ci doar idei care uh, se bazează pe altele. Finanțarea în viitor ar trebui să fie mai degrabă alocată micilor companii și startup-urilor care uh, sunt cele care aduc înainte această inovare uh, novatoare în Europa. Uh, a patra idee ține de simplificare, un lucru deja evocat astăzi. Uh, salutăm eforturile Comisiei Europene în acest sens, însă trebuie să se meargă și mai departe pentru a uh, rezolva uh, echilibrul de încredere și uh, cultura noastră de evitare a riscului riscă să submineze această inovare. Deci am sugera să se pune accentul mai mult pe încredere decât pe partea de risc și îmbunătățirea ratei de succes. Acest lucru costă foarte mulți bani, după cum au spus colegii mei, și vedem din partea universităților că este vital să obținem cel mai mult din programele cadru pentru a atrage cele mai bune creiere. Dacă rata de succes seamănă cu o loterie, ă, mesajul este că cercetătorii vor căuta alte oportunități și nu programul cadru și vrem să evităm acest lucru. În încheiere și trecând mai departe, credem că, că lumea se schimbă rapid și următorul program cadru trebuie să aibă capacitatea de a face față acestor schimbări. Schimbarea se schimbă, este mult mai deschisă, mai colaborativă, bazată pe date. Uh, robotica, activitatea, activ, inteligența artificială intră deja în uh, industriile de mainstream și Acum Europa are oportunitatea de a profita și de a folosi programul cadru pentru a uh, fi, de a avea o poziție de lider în lume. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această concluzie foarte optimistă și pozitivă. Să sperăm că veți uh, că toate aceste informații vor ajunge unde trebuie. Ultima prezentare și după aceea trecem la întrebări și răspunsuri ultima prezentare a domnului Jean-Luc Bara, șef de al cooperării internaționale la uh, Fundația Națională pentru Știință din Elveția. Așteptăm să ascultăm experiența dumneavoastră din afara Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație și, de asemenea, pentru posibilitatea de a prezenta viziunea și propunerile altei uh, organizații uh, de finanțare și anume Fundația de Știință din Elveția. Vă voi prezenta mai întâi contextul cercetării și al finanțării, care include finanțare din Horizon 2020, uh, pentru că Elveția uh, s-a asociat acum programului. Așadar, Ultimele cifre în ceea ce privește cercetare și inovarea uh, din Elveția au fost publicate de curând și ele arată o creștere importantă de peste 10% până la 22 de miliarde de franci elvețieni în comparație cu 2012, ceea ce reprezintă 3,4% din PIB-ul uh, Elveției, care a fost investit în cercetare și inovare. Deci este o creștere uriașă și este motivul pentru care am dorit să îl menționez în această după amiază. Pe partea dreaptă vedeți o comparație internațională a, a activității sectoriale. În Elveția, 70% din cercetare și dezvoltare sunt a, uh, desfășurate în companii private, care contribuie în măsură de 64% a, uh, la cele 22 de miliarde menționate înainte. Deci, două trei în practic. Dacă vorbim despre cercetarea primară, care este finanțată de SNSF, E bine, aceasta este organizația de finanțare uh, originară care are peste 3300 de proiecte și peste 14.000 de cercetători implicați. Aici vorbim și despre contribuția la bugetul general și vorbim despre un buget de peste un miliard al SNSF cu contribuție privată. Vorbim de 5% investiții uh, timpurii în uh, sectorul de cercetare și inovare. Se observă acest efect de compensare în uh, Elveția și pentru a vă prezenta un exemplu, ieri am fost informat despre o cercetare care s-a bazat pe matematică și computere care va duce la o îmbunătățire a uh, 3D printing și a producției uh, în contextul revoluției tehnologice. Anul trecut, jumătate din bugetul SNSF a fost alocat proiectelor individuale de cercetare, 22% au fost uh, investite în cariere promițătoare ale tinerilor cercetători și alți 22% în programe cu uh, cerințe speciale, programe colaborative sau orientate pe anumite teme am avut programe de cercetare naționale care, de asemenea, abordează aspecte politice și sociale relevante pentru Elveția. Am uh, organizat prezentarea mea în funcție de trei mesaje importante care vor fi prezentate în următoarele trei slide-uri. Pentru fiecare punct descris vă voi spune care sunt realizările, punctele slabe și eventualele îmbunătățiri pentru programele de viitor. Primul mesaj uh, este legat de coerența între nivelul național și cel uh, european de finanțare care funcționează ca un cosistem, așa cum am spus și mai înainte, și este clar că vorbim despre o, un program de cercetare complex. În ceea ce privește uh, nivelul național, aici există o serie de fonduri naționale și uh, inițiative bilaterale și trilaterale care au fost lansate și care vizează uh, aspecte speciale. Pregătirea unei aplicații pentru un grant este o parte importantă a activității de cercetare și se așteaptă ca cercetătorii să fie pregătiți. Însă ei trebuie să fie conștienți că timpul alocat pentru această atribuție și nu pentru producerea de noi cunoștințe a crescut uh, fiind stimulate doi factori. În primul rând, complexitatea și condițiile pentru aplicarea de programe de cercetare, pentru că multe lucruri au și multe eforturi au fost făcute pentru a se simplifica toate aceste proceduri la nivel european și uh, instrumentele și activitățile de la nivel european ar trebui limitate astfel încât întreaga procedură să fie facilitată. De asemenea, trebuie identificate criterii de eligibilitate similare, astfel încât toate instituțiile să aplice aceleași criterii. Cel de-al doilea factor este rata de succes și a fost menționată și mai înainte. Înainte de a se ajunge la un anumit uh, nivel al ratei de succes, e bine, aceasta măsoară intensitatea competiției în anumite sectoare sau într-o organizație. Selecția propunerilor de cercetare este importantă. Dacă scade rata de succes, activitatea este tot mai influențată uh, și uh, trebuie văzut cum se poate obține finanțarea. Aplicațiile trebuie transmise de către cercetători, ceea ce înseamnă că există mai puțin timp pentru cercetare și pentru rezultate concrete. De asemenea, trebuie să existe un proces de adaptare. Trebuie să ne gândim la o procedură care să vizeze două etape în aplicare. Trebuie să ne gândim, de asemenea, la uh, proiectele care nu sunt suficient de bine dezvoltate. Creșterea bugetului uh, reprezintă acea cale de a îmbunătăți performanțele. Simplificarea și coerența, sigur că nu sunt uh, atribuția Comisiei Europene uh, în mod exclusiv, dar uh, și organizațiile de finanțare trebuie să își ajusteze portofoliile de finanțare în funcție de, structura de finanțare a Comisiei Europene și să uh, dezvolte o abordare multilaterală și cooperări transfrontaliere precum și să ofere acces deschis la datele de cercetare. Am oferit aici câteva exemple de uh, domenii care sunt importante în uh, contextul nostru. Sprijinul Comisiei Europene este binevenit atâta timp cât complexitatea atribuției uh, solicită acest lucru. Un exemplu poate fi citat în uh, domeniul infrastructurii de cercetare, unde este necesară coordonare paneuropeană pentru realizarea uh, strategiilor de investiții foarte complexe. În acest domeniu, uh, Horizon 2020 oferă sprijin. Vorbim aici și despre exemplul InRoad, care coordonează mai bine infrastructura de cercetare și procesul de luare a deciziilor. În al doilea rând, cel al doilea mesaj la care mă refer se referă la capitalul uman. Cercetarea are uh, în centrul său activitatea umană. Aplicațiile excelente uh, sunt foarte importante. Raportul actual al Parlamentului European spune că încă nu s-a ajuns la potențialul maxim al cercetării în Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim că comunitatea cercetătorilor europeni are posibilitatea de a absorbi mai multe fonduri. Credem că acest lucru trebuie ținut că de acest lucru trebuie ținut cont atunci când se stabilește bugetul viitor. Perspectiva externă este de asemenea foarte importantă. Nu vreau însă să vehiculez vreo cifră. Pe termen lung suntem convinși că, pornind de la abordările individuale și de la finanțare, uh, se pot obține performanțe excelente. Metodologiile folosite trebuie de asemenea exploatate la maxim. Cred că putem să uh, avem încredere în capacitatea cercetătorilor de a pune întrebări relevante și de a exploata potențialul la maxim. Consiliul de Cercetare uh, European, precum și altele, sunt exemple bune de abordare pozitivă care poate fi implementată în mod corespunzător la nivel european cu rezultate bune. Pe de o parte, vorbim de o abordare uh, centrată pe individ, pe de altă parte, trebuie să ne referim la valoarea adăugată europeană. Trebuie să ne gândim și la competiția la nivel european. SNSF a arătat că um, este necesar un instrument unitar la nivelul uh, Uniunii Europene. Capitalul uman poate fi exploatat mai bine în programe mai bine structurate și orientate, înregistrând uh, toate proiectele indivizilor și a consorțiilor mai mici și astfel ajutând la atingerea obiectivelor. Cu o astfel de abordare sporim responsabilitatea individuală în domeniul cercetării. Și cu toții suntem conștienți că finanțarea publică trebuie utilizată cu atenție, iar uh, instituțiile de finanțare sunt responsabile pentru utilizarea dedicată și eficientă a fondurilor alocate. În ceea ce privește proiectele finanțate din uh, fondul SNSF, Nivelul uh, de finanțare este uh, corespunzător. Proiectele trebuie evaluate. Managerii de proiect uh, au o libertate destul de mare pentru a utiliza banii astfel încât scopurile să fie atense, atinse. În ceea ce privește controlingul financiar, SNSF a stabilit categorii de risc riscul în colaborarea cu instituțiile și riscul legat de diversele costuri care sunt acoperite din acest buget. Pentru prima categorie, de exemplu, o evaluare confidențială, confidențială a instituțiilor a fost stabilită pornind de la experiența din trecut. Monitorizarea proiectelor se bazează pe acest rating în, și implică diferite costuri. Introducerea acestui, uh, acestei abordări bazate pe risc este foarte importantă în acest context. Ultimul punct se referă la cercetarea orientată către misiuni și la inițiativele din domeniul cercetării care creează sinergii. Aceste inițiative ar trebui să stabilească obiective clare, dar nu ar trebui să afecteze în vreun fel uh, obiectivele pe termen mediu și lung. Creșterea Aceste inițiative, dacă sunt bine structurate, pot reprezenta un, un magnet pentru partenerii uh, care doresc să colaboreze. Există multe programe care uh, pot folosi astfel de scheme și se poate uh, genera transferul de cunoștințe. Această finanțare din acest domeniu ar putea să funcționeze ca o punte către alte surse de finanțare mai bune. Un astfel de program poate să valorifice rezultatele obținute în domeniul cercetării și să sporească eficacitatea cercetării. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Um... Well, we have, um, quite a... Președinte, vă mulțumesc. Um, avem uh, un timp uh, generos pentru sesiunea de întrebări. Voi avea și eu câteva întrebări pe care să le adresez și mai întâi voi da cuvântul colegului meu, Andrei Novakov, pentru că știu că dorește să adreseze câteva întrebări. Așadar, um, poți să fii primul să adresezi câte întrebări dorești și apoi poți să alegi cine să răspundă la ele. Dacă nu, toată lumea va putea să ofere un răspuns. Mulțumesc! Um. there is some some uh, questions and comments on Twitter as well. So Mulțumesc, avem și comentarii care vin pe Twitter, așa că oamenii sunt atenți la ce discutăm noi aici. Vă voi, voi citi aceste intervenții mai târziu. Am întrebări pentru fiecare dintre dumneavoastră. În primul rând, pentru domnul de Ruiter. Vorbeați mult de simplificare, nevoia de simplificare și de faptul că 730 de pagini de explicații despre cât de simplu ar trebui să va fie Orizont 2020. Mă întreb, care a fost feedback-ul pe care l-ați primit? Ați primit propuneri în ce direcție ar trebui să o ia Orizont 2020, să fie simplificat, mai puțină birocrație. M-ar interesa să știu dacă a existat vreo abordare răspunsuri la acest tip de critică și, nu știu, se aștept acum răspunsul sau adresez următoarele întrebări. Bine, a doua întrebare, reprezentantei noastre din Bulgaria, care nu e acum în sală, sper că se va întoarce pentru că am o întrebare și pentru dumnei. Domnule Cun, ne spuneați de fapt, ne-ați prezentat faptul că 47 47% din Inofin merge în industria producătoare. Aveți vreo explicație pentru aceste 2% pentru construcții și aproape jumătate din potențialul programului merge în producție. Mă întreb de ce, care motivul pentru care există această tendință. Apoi pentru domnul Șarie, ați spus că nu există suficientă acoperire în media a succesului. Aveți o foaie de parcurs, un plan, cum să atrageți mai mult interesul media decât de obiectivele pe care le-am atins, pentru că nu mi-amintesc când am văzut ultima oară un titlu în presă de ce s-a obținut prin BEI sau prin alte instrumente. Domnule Boyle, există un elefant în cameră și trebuie să-l numesc Brexitul. Cum credeți că vom coopera între noi, UE, Regatul Unit, după Brexit, mai ales în inovare, știință. Aș dori să primesc orice fel de sugestii, mai ales acum înainte să înceapă negocieri legate de Brexit. Mulțumesc foarte mult! Așa cum și pentru comisie am niște întrebări. Credeți că o finanțare cu sume forfetare sau un sistem uh, ar fi suficient pentru reducerea poverii administrative? E întrebarea pentru comisie și încă un comentariu de pe Twitter spune că până și cei care fac legislație pot să inoveze. E nevoie de o strategie pentru Orizont 2020. Dacă mă întrebați pe mine, da. Mulțumesc pentru intervenții tuturor niște prezentări excepționale. Vă mulțumesc. Colegul meu a avut multe întrebări și și eu am multe întrebări, de aceea întâi vă voi ruga să răspundeți. Sper că vă așteptați întrebările, vă amintiți întrebările care v-au fost adresate. Uh, da, mă voi întoarce la cele spuse legate de simplificare. Deja au fost mai multe idei interesante vehiculate de colegii de la masă. Cred că colegul din Elveția a avut o idee foarte interesantă, dar e nevoie, da, e un buget existent, apoi sunt evaluate riscurile, însă nu trebuie să se intre în fiecare detaliu. E un lucru important și din partea auditorilor. Există această posibilitate de a acționa așa și există spațiu juridic pentru inovare. Ce aș mai adăuga? De exemplu, există acest instrument al PPP-urilor, parteneriatele public-privat cu cicluri de inovare pe termen lung, cu anumite obiective care trebuie să fie îndeplinite obiective de cercetare care trebuie să fie atinse, de exemplu, de industria aerospațială. Există anumite reguli și apoi programul este pus în execuție. Trebuie să vedem ce trebuie să facă programul și apoi să stabilim niște reguli. Sunt niște idei pe care le-am putea explora și să ne întoarcem la cele 30 de pagini, să vedem la ce se poate renunța de acolo, pentru că nu e dogma aici. Uh, un lucru e fapt, important e faptul că sunt banii contribuabililor europeni, totul trebuie să fie în beneficiul lor. Asta nu putem schimba, asta rămâne o dogmă pe care o putem menține. Însă în ceea ce privește cum se cheltuie banii, dacă vorbim de sub, subcontractare, buget pentru transport, e nevoie de libertăți care să fie implementate aici și să nu fim mult prea prescriptivi în ceea ce privește simplificarea. Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea pe care mi-ați adresat-o, de ce producția reprezintă aproape jumătate din aproape toate activitățile BEI. Cred că din două motive. În primul rând, definiția a ceea ce numim producție e ceva foarte, foarte extins. De fapt, intră aici întreaga industrie în totalitatea sa. Am încercat să vă ofer niște cifre, poate le voi repeta pentru că unii colegi poate nu le-au auzit. is mainly Um, Împărțirea acestor 47 de procente e în special pe inginerie și industria auto, se reflectă o mare parte din industria europeană, dar e inclusă și industria aerospațială, apoi științele vieții, uh, farmace- industria farmaceutică, um, de tehnologii biologice și apoi energia. Aceste trei componente împreună reprezintă această cifră foarte mare. Poate nu e forma ideală de a prezenta acest fapt. Poate această împărțire pe diferitele industrie ar fi fost o modalitate mai bună pentru a vă ilustra ceea ce se întâmplă. Însă cine e interesat mai poate primi informații și după. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru întrebare. M-ați întrebat ceva în legătură cu cum să atragem mai mult uh, media la ceea ce facem noi. Uh, la ultimul eveniment publicat uh, și ce am făcut în ultimul timp, de fapt Comisia face foarte mult în ceea ce privește publicările, comunicatele, comunicatele de presă. E adevărat că nu totul e suficient de vizibil pentru cetățeni. În practică, dacă Um, în programele precedente am finanțat uh, mii de, SM, de IMM-uri, acum um, sute de mii, acum ajungem la aproape un milion, înseamnă că suntem, uh, sunt peste tot IMM-urile. Dacă ieșim aici pe ușă, probabil că e un IMM la doi pași mai încolo. Vom dezvolta un nou, un nou program care uh, să arătăm unde se află fiecare dintre acestea. Probabil cu toții cunoașteți jocul Pokémon de pe telefon. Când te afli în mișcare, de câte ori treci pentru IMM, pe lângă un IMM care a fost finanțat prin Uniunea Europeană, ar putea telefonul să îți semnaleze acest fapt. Sună puțin bizar, dar cred că e tipul de comunicare pe care trebuie să îl abordăm. Uh, da, și până acum, da, a fost adevărat că suntem puțin în întârziere în ceea ce privește vizibilitatea și comunicarea. Însă vă asigur că facem tot ceea ce ne stă în putință. Căutăm companii specializate care să ne ajute în acest sens, ca să avem și mai bune aceste programe fantastice. Întrebare foarte dificilă pentru domnul Boyle și eu vreau să adaug ceva la ea pentru că întrebarea e aceeași. A dori să știu cât de mult succes aveți ca universități și cercetători în a vă disemina îngrijorările pe care le aveți înainte de negocierile Brexit sau acum, că au început deja. Cum puteți să vă transmiteți mai departe îngrijorările pe care le aveți? Sunt de acord cu dumneavoastră, da, e elefantul din cameră și o problemă foarte dificilă pentru fiecare dintre noi. Cum vă spuneam și înainte, universitățile din Regatul Unit aveau o poziție comună. Nu am avut o, o altă campanie în care universitățile să fac campanie împreună pe ceva. Prima dată când s-a întâmplat acest fapt a fost cu Brexitul și noi am luptat pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Din păcate am pierdut această campanie. Din punctul nostru de vedere, noi considerăm că există această nevoie de a ne menține prezența în programele cadru. Ceea ce spuneați acum la final e exact ceea ce facem noi, de fapt, acum. Există un mic grup guvernamental care analizează chestiunile legate de cercetare și inovare și participarea noastră continuată sau nu în programele cadru europene. Suntem reprezentați în, acest, reprezentați în acest grup și vocea noastră este ascultată acolo. De fapt, de multe ori ni se solicită documente în acest grup. Universitatea noastră este cea care dă documente informative acestui grup, așa că vocea noastră se face auzită. Vorbim cu guvernul o Sunt mulți din miniștrii din guvern înțeleg cât de important e și valoros acest sistem. Mulți dintre partenerii noștri europeni își dau seama de ce valoare are această cooperare. De asemenea, v-am spus că mai am încă o funcție într-o altă instituție și mulți dintre colegii din alte părți din Europa au spus că și lor le s-ar părea tuturor foarte dificil dacă îmi dispare Regatul Unit. Ambele părți au de pierdut dacă noi dispărăm în viitor. O îngrijorare și ceva dificil pentru noi e legat de sistemul de cercetare și inovare, când acesta va face parte din negocierile Brexit și când într-adevăr se va trece la această discuție. Îngrijorarea mea și a multora e că chiar dacă există bunăvoință din partea ambelor părți și ambele sunt convinse că Regatul Unit trebuie să devină un partener asociat, există un risc că această conversație să aibă loc mult prea prea târziu în negocieri, să existe un vid între încheierea Orizont 2020 și începutul uh, programului cadru nou Ar fi mare păcat pentru cercetătorii din Regatul Unit, dar și mare păcat pentru sistemul european, pentru că înseamnă că multe dintre granturi ar intra în acțiune fără să fie implicați cercetătorii care ar trebui să fie implicați. Așa că, din punctul nostru de vedere, orice se poate face pentru a încuraja guvernul nostru și Comisia Europeană să încearcă, dacă e posibil și înțeleg bine realitatea politică de aici, e o problemă foarte spinoasă, dar dacă este posibil, negocierile legate de cercetare și dizolvare și inovare să intervină cândva mai devreme în proces. Eu nu pot vorbi în numele guvernului meu, însă eu personal cred că ne-am argumentat destul de bine cazul în fața guvernului și ei înțeleg cât de importantă e participarea noastră la sistem. De aceea e important ca toată lumea să vadă acest fapt ca pe un câștig-câștig pentru ambele părți și ar fi bine să vadă așa și Comisia și Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult. A mai existat o întrebare pentru comisie, dacă ați putea să ne răspundeți înainte să trecem la următoarea rundă de întrebări. Da, mulțumesc foarte mult. Am, avut, am primit o întrebare legată de dacă considerăm că s-ar putea folosi sume forfetare sau un alt tip de finanțare. E o idee pe care o testăm acum. Avem un proiect pilot în programul de lucru pentru 2018-2020 să vedem dacă ne poate ajuta așa ceva. Nu e foarte clar. Când am prezentat această idee comunității de cercetare, am primit următorul răspuns. A, da, însă prin definire, cercetarea științifică e ceva unde nu putem întotdeauna să prevedem care va fi rezultatul. Rezultatul pe care îl căutăm. Putem avea un proiect de succes, dar care să ajungă la o concluzie negativă. Și atunci e greu să hotărăști dacă faci o finanțare cu sume forfetare sau nu. Însă cred că ne-ar ajuta să mergem mai departe, să simplificăm niște sisteme de rambursare câteodată foarte complicate și apoi cred că ne-ar ajuta mai mult să ne concentrăm pe ceea ce încercăm să obținem și nu pe modul în care încercăm să obținem. Aș face și niște comentarii pe punctele menționate legate de simplificare. Vreau să subliniez faptul că noi considerăm că am uh, simplificat totul cât de mult se putea. Am făcut și un sondaj pe beneficiari de sub orizont 2020, 75% dintre ei au spus că ei consideră că acum programul Orizont 2020 e mai simplu decât uh, al șaptelea program cadrul. Doar 30% s-au putut gândi la un program de finanțare mai simplificat altfel. Așa că eu cred că progresul înregistrat este unul bun și cred că această discuție a dus la niște idei foarte interesante și utile de care ne vom putea folosi în viitor. Vă mulțumim și cred că ultima întrebare de pe Twitter avea de a face cu această uh, strategie audit uh, unic pe Orizont 2020? Există, domnule, o asemenea strategie unică pentru Orizont 2020? Mulțumesc că îmi dați ocazia să răspund la o intervenție pe Twitter legată de audit unic. Cred că e o chestiune importantă, nu doar în formularea sa. În introducerea mea v-am spus că există un sistem de audit cu mai multe niveluri, în care noi colectăm date în ceea ce privește cheltuirea corectă pe diferite niveluri pe parcursul multor ani. Și există motive foarte bune de a simplifica și acest sistem și baza simplificării sistemului ar putea să fie utilizarea muncii celor care fac auditul. A fost unul din comentariile marilor instituții de cercetare care au spus un audit perfect Întotdeauna suntem dispuși să colaborăm, însă după acest audit ar trebui să se încheie totul, să nu existe apoi încă un audit, încă unul și încă unul cu criterii diferite, interpretări diferite ale regulilor. Un audit perfect, unul, și apoi o decizie finală cu privire la corectitudinea utilizării finanțării și la respectarea regulilor. Mă bucur să vă spun că Curtea de Conturi a adoptat săptămâna trecută o nouă strategie în care ne axăm pe îmbunătățirea utilizării muncii celor care realizează auditul și acum cooperăm într-un mod uh, intens cu toate părțile Comisiei Europene, astfel încât să dezvoltăm o nouă metodologie prin intermediul căreia să reducem povara auditului asupra tuturor participaților la programe. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. De vreme ce următorul vorbitor era președinta doamna Gresle. Voi adresa acum întrebările, dacă nu vă deranjează. Am o întrebare pentru domnul Reuter, pentru că este mai degrabă legată de industrie și după aceea aș dori să aud răspunsul comisiei. Ați spus că trebuie să implicăm mai mult industria. Eu spun acest lucru de fiecare dată când discutăm despre inovare Tocmai am adoptat la comisia noastră raportul meu uh, și am avut un coraportor de la grupul SD, Ines Ayala Sender, despre cel de-al șaptelea program cadru și că trebuie să uh, implicăm industria. Ce, tre- ce credeți că putem face pentru a implica real industria? Întotdeauna vorbim despre acest lucru, însă uh, pași mai concreți pentru a implica industria. Cred că domnul, doamna Stancova a vorbit despre dezechilibrul geografic în finanțarea proiectelor, uh, lucru pe care îl aud foarte des uh, în Republica Cehă, deci uh, trebuie să vedem ceea ce se poate face pentru a avea o, un echilibru mai mare geografic și dacă există uh, experiențe din statele europene pentru că ceea ce văd în uh, țările noastre, nu vreau să le mai numesc state membre noi, însă experiența diferă, văd că nu există o rată foarte mare de succes și poate că ultima întrebare este pentru comisie. Ce face comisia pentru a crește rata de succes pentru a uh, elimina decalajul de finanțare? Pentru că, după cum știm, dacă uh, cei care solicită finanțare nu au succes, sunt demotivați, și nu doar că nu au încredere în Orizont 2020, ci nu mai au încredere în Europa. Deci ar trebui să încurajăm inovarea dacă vrem să uh, vorbim despre echilibrul geografic și despre implicarea industriei. Uh, în ceea ce privește industria, implicarea industriei, uh, din nou avem această imagine a mașinii de Formula 1 Uh, europeană. Cum să facem acest lucru dacă designerul uh, cere vrea doar un tip de mașină, dacă nu vrea să fie implicat în decizia de selectare a componentelor. Un exemplu, dacă cineva are o uh, fabrică de gumă de mestecat, poate are echipamentul pentru anvelope, și poate să recicleze guma de mestecat și să facă uh, anvelope, dar poate nu este optim pentru o mașină de Formula 1. Dacă selectăm propuneri dintre cele care uh, sunt propuse, dacă nu există niciun fel de industrie care să spună da, aici se, se pot scoate bani, pot să angajezi oameni, să creezi locuri de muncă, este greu să alegi proiectele bune. În al doilea rând, în executarea acestor proiecte, dacă industria nu este implicată, lipsește foarte mult din partea de exploatare, pentru că lipsește dialogul pe termen lung cu partenerul industrial care uh, își dă seama că a lucrat 4-5 uh, ani pe un proiect, uh, ți-am arătat ce cere piața, uh, poți să îți adaptezi uh, inovațiile pe ceva ce va fi valoros pe piață, de ce să nu lucrăm împreună pentru a le pune pe piață? Aceste, acestea sunt două elemente care ar putea să ajute Europa pentru a uh, ajunge la un lanț de furnizare bazat pe scop. Dorește cineva uh, să intervină în legătură cu implicarea industriei? Dorește cineva să comenteze, nu? atunci echilibrul geografic. Da, într-adevăr, există un dezechilibru geografic în Europa, lucru pe care nu l-am anticipat și nu este perspectiva noastră. Ultimul studiu care a fost făcut de către Asociația Universităților Europene a ajuns la această concluzie și poate că este cea mai mare problemă pentru statele din Est. Am propus câteva dintre recomandările de la sfârșitul prezentării mele care ar putea să susțină rezolvarea unor probleme de acest gen și, în primul rând, aș spune că nu punem sub semnul întrebării niciodată excelența că excelența proiectului trebuie să fie în centru uh, criteriilor de finanțare și recomandările noastre și propunerile noastre încearcă să găsească abordări și mecanisme pentru a implica universitățile mai activ și instituțiile din statele din Est. Care ar fi recomandările noastre concrete. În primul rând, cred că ar fi mai bine dacă ar exista criterii care să stimuleze implicarea universităților din statele estice în diverse tipuri de consorții. Pentru că una dintre problemele principale cu care ne confruntăm este accesul la consorțiile deja înființate și care funcționează bine. În al doilea rând, mecanismele de twinning, aceste mecanisme sunt susținute, mm, susțin universitățile noastre să-și dezvolte capacitatea de cercetare. Noi câteodată nu avem această capacitate, am dorit să ne îmbunătățim și întrebarea nivelului plăților, chestiunea nivelului plăților este de asemenea crucială pentru noi, pentru că este un lucru care duce la fuga de materie cenușie, uh, o problemă majoră în special pentru statele estice și câteva abordări specifice, cum ar fi dezvoltarea uh, schemelor de finanțare pe proiect, care deja există în anumite state, și din nou criteriile și feedback-ul trebuie să fie mult mai detaliat și mai precis pentru a descrie care sunt exact problemele care au fost punctele negative și ce trebuie să se îmbunătățească în proiectele noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, văd că mai avem câteva intervenții, vă rog, doamnele au prioritate, dar pentru a încerca să răspund la uh, problema dezechilibrului geografic, poate Uniunea Europeană trebuie să aibă un nivel uh, mai mare minim de rambursare pentru costurile cu personalul, pentru că altfel se consolidează această diferență între est și vest prin costuri. poate o altă cale înainte ar fi să ne bazăm pe twinning și pe teaming, acestea până acum au pus uh, accentul pe colaborare în anumite teme, cercetarea în domeniul cancerului sau mobilitate, însă acestea pot să fie utilizate și ca o uh, modalitate de a transmite bune practici și reforme structurale. Deja în alianța noastră împărtășim multe uh, programe de transfer tehnologic pentru a reține cele, pentru a păstra cele mai bune talente, pentru a avea uh, formare doctorală, pentru a te asigura că cercetătorii pe care îi formezi sunt buni pentru industrie și societate. Cred că din partea universității noastre am fi extrem de doritori să împărtășim aceste experiențe și să discutăm modalități de îmbunătățire, pentru că este vorba aici mai degrabă de reforme structurale. Nu pot să clădești o catedrală în deșert, trebuie să uh, construiești foarte multă infrastructură și experiență în jur și inițiativele de twinning și teaming ar putea să uh, acorde această experiență aveți și dumneavoastră un răspuns. Uh, poate în legătură cu fuga materiei cenușii, avem foarte mulți cercetători din estul Europei și am identificat interesul acestor cercetători să se întoarcă în țara lor și am avut câteva proiecte prin care am identificat uh, cercetători care au intrat în contact cu știința elvețiană, dar erau dispuși să se întoarcă în universitățile noastre. Avem uh, șapte programe de acest gen și vom încerca să evaluăm posibilitățile. Uh, programul este finanțat de anul trecut și cred că este o cale pentru noi să încercăm să contrabalansăm acest, această direcție a fugii de materie cenușie. Pentru a investi în acești tineri, tineri oameni de știință, am făcut acest lucru fără a implica universitățile. Este vorba de un grant de 5 ani, deci este grant de a înființa o cercetare. Deci este o contribuție pe care încercăm să uh, o introducem și al doilea lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc este am putea, că am putea să uh, favorizăm tran- cooperarea transfrontalieră deci nu prin ajutoare sau contribuții, dar mai mult pentru a expune cercetătorul un, unei uh, evaluări interpares. Colegul meu Novakov a solicitat și el să intervină. Cred că vrea să comenteze pe acest subiect și după aceea trebuie să ne împărăsească. Da, s-ar putea Uh, să fie considerate remarci de încheiere și cer scuze pentru că trebuie să vă părăsesc în trecut pentru că anumite state să fie competitive și puternice, uh, era nevoie să cucerească alte state. Astăzi, diferența o face inovarea și cercetarea. De aceea mă îmi îngrijorează subfinanțarea uh, cronică a programului Orizont 2020 și în special acum când pregătirea celor de-a nouălea program cadru continuă, trebuie să fim uh, foarte atenți. Uh, am menționat la început nu suntem primii din uh, lume în ceea ce privește inovarea și cercetarea. Cred că felul cel mai rapid și mai sigur de a asigura bunăstarea oamenilor este cu inovații bazate pe piață. Deci poate că ar trebui să ne adaptăm puțin abordarea pentru a finanța proiectele cu potențial imens de piață care să facă, să transforme Europa în lider în anumite domenii. Mi-aduc aminte de o audiere pe care am avut-o cu câteva săptămâni în urmă în legătură cu printarea 3D, unde aveam uh, mostre, între timp uh, se făceau ochelari, în China deja se fac case prin printare 3D. Deci trebuie să uh, grăbim pasul sunt sigur că dacă vom avea uh, finanțarea corectă și o abordare corectă pentru uh, oamenii de știință talentați cu idei bune care au potențial de piață, putem să avem o diferență în 5 ani. Deci, în numele echipei mele, vă mulțumesc tuturor pentru contribuții Uh, și biroului Martinei, pentru că am lucrat împreună foarte bine și vă asigur că grupul de aici este susținătorul inovației și științei și sunt sigur că vom continua să cooperăm bine. Sper că domnul comisar Moedas va ajunge aici. Susținerea sa este crucială pentru noi, deci vă urez mult succes în viitor și vă mulțumesc. Vă mulțumesc înainte de a da cuvântul comisiei. Domnul Baras vrea să intervină în legătură cu echilibrul geografic, dar vreau să adaug la ceea ce s-a spus înainte. Sunt de acord cu colegii din Bulgaria că excelența trebuie să fie o prioritate și vom ajunge să concurăm cu celelalte părți ale lumii doar dacă punem accentul pentru, pe excelență, însă sunt de acord și cu alte sugestii că ar trebui să extindem mai mult excelența în Europa. Cu toții trebuie să avem un rol aici. Nu ne-am gândit uh, foarte mult, dar deseori ne gândim la reutilizarea fondurilor structurale ca parte a creșterii, cu toții suntem de acord că avem nevoie de mai multe fonduri pentru a susține programul cadrul nou comparativ cu Orizont 2020. Poate dacă s-ar putea aloca mai multe fonduri programului, eh, se pot eh, finanța proiectele nu doar pe excelența absolută, pentru că aici este vorba de fonduri structurale, poate există modalități de a organiza universitățile să lucreze cu Eh, companiile. Mm, sunt foarte multe lucruri pe care universitățile pe pot să le facă cu companiile care nu sunt în cercetarea de vârf, însă care pot să aibă un impact major. Dacă ar fi eh, fonduri structurale disponibile pentru a stimula acest tip de activități între uh, universități și eh, companii, mm, pentru a ajuta uh, companiile să funcționeze mai bine ar fi o utilizare extrem de bună a fondurilor structurale și o altă modalitate de a contribui, nu doar în Bulgaria, poate ar fi valabil și în țara mea. Eu cred că va fi, ar fi ceva valabil în întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Boyle. Am bun venit domnului comisar Moedas, care este alături de noi. Am pe lista noastră, pe președinta noastră, doamna Gresle, care are câteva întrebări. Și după aceea domnul comisar va răspunde la aceste întrebări. Vă rog. Mulțumesc, îmi cer scuze, dar uh, a trebuit să plec puțin. Doresc să îi salut pe cei doi reprezentanți din Marea Britanie și pe Uh, cel din uh, Elveția și să-i rog să-mi spună un lucru. Noastră aveți un procent um, și o participare mare la Horizon 2020. Un caz interesant este Elveția. Elveția, în calitate de non-membru al Uniunii Europene, este un uh, recipient net al uh, fondurilor din Horizon 2020 în baza uh, acordurilor care există. În ceea ce privește Brexitul, doar să vă întreb respectiv să întrebe reprezentantul Marii Britanii cum uh, își imaginează noua relație cu Uniunea Europeană, pentru că modelul elvețian, deci să primești mai mult decât ai plătit, e bine, asta nu mi se pare un model pentru Uniunea Europeană și vă rog să mă înțelegeți dacă spun acest lucru. Așadar, întrebarea este cum uh, să evolueze lucrurile. O întrebare pe care o adresez și Comisiei. Este bine că domnul comisar ni s-a alăturat deja, pentru că faptul că subvenționăm o țară bogată precum Elveția prin Horizon 2020 nu poate să fie un model de viitor pentru Uniunea Europeană și ar fi interesant să știm ce uh, previziuni are uh, Comisia și cum vă imaginați dumneavoastră, reprezentanții Elveției și Marii Britanii, relația viitoare. Trebuie să vă imaginați, să vă puneți și în locul nostru și mi s-ar părea corect uh, să uh, aveți o părere. Mie mi se... Eu știu că elvețienii sunt corecți, la fel și britanicii, așadar vă rog, punctul dumneavoastră de vedere. that's a very interesting question. Um... O întrebare foarte interesantă și trebuie să fiu cât se poate de uh, clar. Nu vorbesc în numele guvernului meu. Sigur, uh, nu veți fi surprinsă că am fost în Elveția, am fost în Norvegia. Să ne amintim că Norvegia este un uh, pierzător net referitor la banii pe care îi uh, investește în Horizon 2020. Deci unii participanți sunt câștigători, alții sunt uh, pierzători. Doresc să subliniez două lucruri. La modul general, cred că ar fi în detrimentul ambelor părți, Europa și uh, Marea Britanie, dacă uh, Marea Britanie nu ar fi implicată în aceste programe, pentru că avem cercetători și oameni de știință grozav care colaborează foarte bine cu cercetătorii din alte părți și sper că vom putea ajunge la un compromis și că relația va continua. În mod inevitabil, unul dintre lucrurile care sunt uh, obligatorii în ceea ce privește sistemul nostru și mă gândesc și eu la Brexit, e bine, sistemul permite ca banii să fie puși la oaltă în baza unui aranjament care se bazează pe PIB și fiecare țară uh, din uh, sistem are posibilitatea de a deveni pierzător sau câștigător în funcție de sistem. Și acest lucru uh, este de valoare, pentru că acesta este un sistem de finanțare stabil, la care există o participare pe termen lung și este o abordare stabilă. Deci cred că sistemul actual funcționează bine. Înțeleg punctul dumneavoastră de vedere și înțeleg de ce va reprezenta o provocare. Sigur că privim precedentul Elveției și nu veți fi surprinsă dacă vom considera că modelul uh, funcționent pentru Elveția, de ce să credem că n-ar funcționa și pentru țara noastră? Însă, să schimbăm sistemul pentru Marea Britanie, sigur că ar pune semne de întrebare în ceea ce privește Elveția sau alte țări. Mai ales uh, dacă vine vorba despre întrebarea dacă abordarea bazată pe PIB este cea corectă sau nu. Pentru că vorbim și de țări care sunt parteneri asociați. Deci, cred că există câteva provocări care vor apărea și vă înțeleg punctul de vedere și înțeleg unde bateți. Însă, cred că ar putea să fie o chestiune interesantă pentru comisie, care va trebui să determine diferitele elemente relevante în acest context. Domnule Varas, vă rog. Da, eu am avantajul de a fi într-o organizație independentă, așadar nu pot să vorbesc în numele guvernului și pot de asemenea să ofer o perspectivă externă asupra situației. Cred că dacă am auzit corect care este mesajul pe care l-am primit din partea guvernului, în primul rând interesul uh, ca partener asociat nu ține de motive financiare, ci este vorba despre un parteneriat care se bazează pe excelență și este vorba despre disponibilitatea Elveției de a fi implicată într-o construcție de cercetare europeană și de a se implica activ. Sigur că există și alte aspecte. Sigur că primim bani uh, din uh, programul cadru și uh, s-ar putea să ieșim chiar pe plus într-o oarecare măsură. În al doilea rând, de asemenea, noi uh, trimitem în străinătate multe documente și finanțăm salarii în diferite universități. Așadar, totul trebuie privit în contextul unei imagini de ansamblu. Probabil că va începe o discuție în acest sens, pentru că există o clauză de reciprocitate în acordul de asociere și noi trebuie să vedem ce finanțează Elveția în afară și care este posibilitatea cercetătorilor străini de a fi implicați în uh, programe de cercetare din Elveția. Cred că guvernul, ținând cont de discuția de la Parlament și când va veni vorba despre deblocarea banilor pentru plata uh, sumelor forfetare pentru partenerii asociați, e bine, cred că cel mai important argument este cel care se referă la integrarea uh, cercetării europene în Elveția. Și îndrăznesc să spun, și este opinia mea personală, că suntem dispuși să fim asociați, chiar dacă nu ajungem să avem beneficii din participarea noastră. Dar aceasta este perspectiva mea personală în ceea ce privește această dezbatere politică. Nu este un punct de vedere uh, exprimat de Parlamentul sau Guvernul elvețian. Mai avem o ultimă contribuție și apoi Comisia. Concord nu ar fi putut să fie construit dacă părțile implicate, Germania, Franța, UK, nu ar fi pus bani uh, la oaltă în același buget. Nu s-ar fi putut ajunge la aceleași rezultate dacă unul dintre parteneri ar fi lipsit. Așadar, uh, colaborarea este mult mai importantă decât valoarea individuală a uh, finanțării. Colaborarea este elementul care stimulează cercetarea. Vă mulțumesc. Trecem acum la domnul Child, pentru că avem două întrebări la care mai așteptăm răspunsul, implicarea industriei și echilibrul geografic și acum cooperarea cu Elveția și Regatul Unit. Și aveți un minut pentru că comisarul este alături de dumneavoastră și la ora 6 va lua cuvântul. Așadar, aveți un minut la dispoziție. Mulțumesc, știu că domnul comisar este alături de mine. În primul rând, uh, aș vrea să-i spun domnului Novakov că și noi avem proiecte uh, finanțate din Horizon 2020 în ceea ce privește ansambluri rezidențiale și în ceea ce privește cele două întrebări, o modificare importantă adusă de Horizon 2020 în comparație cu FP7 a fost uh, accentul pus mai puternic pe dimensiunea inovării și implicarea mai mare a industriei. Cred că ultimele cifre ne arată că avem cam 43% companii private care sunt de partea beneficiarilor, ceea ce înseamnă progres clar și avem multe vehicule și multe metode, uh, parteneriatul public-privat, uh, joint undertakings și alte instrumente care ne ajută să aducem industria mai aproape de program, să o implicăm. Iar în ceea ce privește dezvoltarea pentru viitor, pentru uh, și Consiliul uh, de Inovare European, este important să implicăm companiile inovatoare de succes. În ceea ce privește echilibrul geografic, după cum bine știți, avem, uh, am pus accentul foarte puternic pe excelență și în acest sens, nu dorim să observăm că ar apărea alte tipuri de criterii, precum cel geografic sau altele. Însă, există idei bune cu privire la cum am putea să stimulăm progresul. Teening, twinning, am reușit să vizitez un um, proiect de teaming din Portugalia. Erau mai multe echipe de proiect care lucrau în domeniul sănătății împreună cu University College din Londra și a existat un schimb de experiență foarte valoros, așa cum spunea și domnul Boyle. Au venit idei de cercetare foarte bune care au fost transferate în uh, oportunități de piață de succes, ceea ce este important. În ceea ce privește remunerația, și am discutat mult despre acest lucru, sper că știți că recent am redefinit modul în care ne reportăm la Uh, remunerația adițională în contextul Horizon 2020 pentru a evita distorsiunile care ar putea afecta statele membre cu salarii mai mici decât în alte părți. Și cred că această măsură a fost salutată la modul general. Avem de asemenea și alte facilități și mecanisme care sprijină țările în vederea îmbunătățirii și reformării sistemelor de sprijinire a cercetării și obținem rezultate bune. Toți oratorii au vorbit despre importanța colaborării cu fondurile structurale, sinergii mai bune cu fondurile structurale și sunt sigur că acesta, acesta va fi una dintre discuțiile cele mai importante pe care va trebui să le purtăm în pregătirea uh, programului cadru 9, FP9. Și ni se vor oferi ocazii bune de a pune la oaltă diferite idei într-o manieră prin care vom putea să obținem uh, și să atingem obiectivele noastre. Mulțumesc, domnule Child. Sper că dumneavoastră și colegii dumneavoastră ați ascultat cu atenție, pentru că uh, au fost multe idei uh, bune vehiculate aici, care ar putea fi preluate în FP9. A existat o declarație foarte bună la această audiere și cu siguranță voi prelua un mesaj cu mine și anume cunoștințele și inputul important al domnului Boyle că știința nu cunoaște uh, limite și granițe și cred că acest lucru este foarte important, un mesaj pe care trebuie să-l preluăm. Iar în ceea ce o privește pe doamna Palmer, știința și excelența uh, trebuie promovată la nivel global și acum uh, sunt curioasă să aud concluziile dumneavoastră și punctul dumneavoastră de vedere cu privire la stadiul uh, lucrurilor în ceea ce privește Horizon 2020 și eficiența programelor. Vă mulțumim că ați venit alături de noi. Știm cât de greu este să planificați astfel de vizite în programul dumneavoastră foarte plin. Mulțumesc, domnule Vagiova, domnule Gresle, onorați deputați. Uh, îl salut și pe domnul Brickenmeier, în primul rând acolo și pe toți ceilalți care ni s-au alăturat astăzi. Vă mulțumesc în primul rând pentru interesul de care dați dovadă și cred că interesul Parlamentului în termen de știință și inovație este fantastic. Cred că de când am preluat acest mandat, am beneficiat de sprijinul copleșitor al Parlamentului, ceea ce este într-adevăr de admirat. Am urmărit uh, cu interes personal discuțiile cu privire la rentabilitate. Și săptămâna trecută am avut ocazia la Strasburg de a participa la plenară și a discuta uh, despre raportul privind rentabilitatea împreună cu doamna Alexander, doamna Labaciova și cred că este un moment oportun pentru a ne opri și a ne gândi, pentru că aceste discuții cred că au fost foarte fructuoase. Trebuie să ne gândim despre ce vorbim, ce înseamnă acest lucru, la ce rentabilitate ne referim. Cele mai multe economii sunt pregătite să gândească tocmai pe dos. Economiile sunt pregătite să gândească în termen de input în loc de output. Pentru că este mai simplu așa. Este mai simplu să măsori inputul decât outputul. Economiile sunt pregătite să măsoare sau să calculeze uh, beneficiile de cost decât rentabilitatea. Iar Peter Drucker spunea că eficiența face lucrurile bine, iar eficacitatea face lucruri bune. Și cred că să faci lucruri bune adesea doare. Deci, te sustragi oarecum uh, din a face ceva dificil. Sigur că analiza de costuri și de beneficii ale costurilor în contextul Horizon 2020 este relevantă și de la începutul programului am primit peste 145.000 de propuneri în acest sens. Iar în aceste propuneri am investit 27 de miliarde de euro în 50 de mii uh, de propuneri care au fost reținute. Costul 27 de miliarde, beneficiul 50 de, pentru 50.000 de cercetători din uh, Europa. Cam acestea sunt cifrele. Dar dacă vreți să discutăm despre rentabilitate, e bine, atunci ne referim de, la lucruri diferite. Pentru că rentabilitatea, e bine, care este rentabilitatea rezultatelor noastre în termeni uh, de IMM-uri? Care este rentabilitatea? Care este eficacitatea? Suntem eficace în ceea ce privește abordarea IMM-urilor? Primele rezultate intermediare cu privire la Horizon 2020 ne arată că implicarea IMM-urilor este de cam 24%. Este peste punctul de referință pe care îl avuseserăm și îl stabiliserăm împreună de 20%. Suntem efectivi, reușim să atragem suficient de bine uh, oameni din afara programului sau finanțăm uh, suspecții obișnuiți. Cred că am fost uh, am, am reușit destul, rezultate destul de bune în acest sens. Peste 50% din participanții la Horizon 2020 vin din exterior, sunt uh, nou veniți, ceea ce este o veste bună în ceea ce privește rezultatele raportate la acest indicator. Apoi putem să ne gândim și la cât suntem de eficienți în ceea ce privește cercetarea fundamentală. Și cred că, în acest sens, suntem uh, foarte buni Domnul Boyle vorbea de deschiderea față de întreaga lume. Ei bine, în prima parte a programului am avut peste 130 de țări, deci oameni din peste 130 de țări, care au participat la programele noastre de cercetare. Și dacă este să urmărim cercetarea la nivel înalt, avem de peste două ori mai mult decât media uh, internațională și de două ori mai mult decât, și depășim chiar și Statele Unite în acest sens. Deci, în ceea ce privește IMM-urile, noveniții, cercetarea fundamentală, rezultatele au fost foarte bune. Deci am fost eficienți. Dacă este să ne gândim la input, în ceea ce privește programele noastre, la costurile administrative, am fost și aici eficienți, pentru că dacă suntem sub 5% costuri uh, administrative, atunci putem să vorbim despre eficiență și rentabilitate. Iar dacă este să privim uh, simplificarea care a fost realizată de la FP7 încoace, în ceea ce privește inputul, e bine, am fost tot eficienți, pentru că simplificarea în ceea ce privește aceste aspecte presupune că atunci când venim cu un al doilea val de simplificare, e bine, am uh, derulat o consultare cu peste 5.000 de persoane și răspunsul a fost cam același. Credem că programul dumneavoastră este mai simplu decât majoritatea programelor naționale la care participăm. Și apoi se pune întrebarea referitoare la acele lucruri pe care poate nu le facem atât de bine. Suntem eficienți în ceea ce privește identificarea inovațiilor uh, care creează locuri de muncă, care creează progres pe piață, care îmbunătățesc lumea. Ei bine, cred că nu am fost atât de eficienți pe cât ne am fi dorit în această direcție. Am inovat foarte bine uh, în domeniul dezvoltării de produse, dar nu am fost atât de eficienți în ceea ce privește acea inovație, acel tip de inovație care vine din diferite ramuri disciplinare, din, uh, de la intersecția acestor discipline, care vin de jos în sus, practic. De aceea cred că una dintre concluziile acestei evaluări intermediare a programului 2020 este că trebuie să facem mai mult în ceea ce privește acest tip de inovație. Când am început uh, cu aceste idei, am uh, privit antreprenorii și am întrebat de ce nu ne ajutați? Pentru că voiam să profităm mai mult de acest tip de inovație. Am uh, întâlnit o femeie grozavă, o cercetătoare și antreprenoare din Olanda, care dezvolta această idee producând energie din uh, fabrică. Și ea a creat o companie care se chema Plant E, de la uh, companie și energie. Ea, am colaborat cu ea, dar uh, Această companie uh, crea energie pe bază de plante, dar nu a avut suficient succes pentru că uh, Lumea a fost uh, rezistentă la această idee și atunci noi am solicitat ajutorul oamenilor și am vrut să ne interesăm de ce nu a avut succes și am vrut să vedem ce putem să facem astfel încât să ne schimbăm instrumentele și să fim mai eficienți în ceea ce privește acest tip de inovație. Și trebuie să vă spun că eram la un moment dat în Norvegia, de fapt acum două zile, când am, unde am întâlnit o femeie din Barcelona, o altă antreprenoare, care mi-a povestit același lucru. Dar cu un produs diferit. Așadar, trebuie să ne creștem eficiența în a profita de acest tip de inovații. Iar cealaltă întrebare care uh, se referă la eficiență, pentru că la sfârșit am păstrat lucrurile care mai trebuie îmbunătățite, e bine, ne întrebăm cât de eficienți am fost în ceea ce privește comunicarea rezultatelor noastre. Ne cunosc oamenii programele? Știu oamenii ce facem? Cred că realitățile pe care le percep oamenii din aceste sale, din comunitate, cei care ne urmăresc, știu, dar ceilalți nu au habar. Și cred că trebuie să găsim o cale de a crea această legătură. Nu este vorba despre comunicare, pentru că poți să angajezi cei mai buni comunicatori din lume și cu toate acestea nu rezolvi problema. Aici este vorba despre legătura dintre inovație și știință și oameni, ceea ce este un lucru diferit. Am dezvoltat o strategie grozavă. Patrick Child a lucrat la această strategie uh, alături de noi, se referea la energie și am decis să investim în continuare în energie uh, regenerabilă, imobilitate și tot ceea ce are legătură cu eficiența construcțiilor, uh, clădirilor și depozitare. Însă, dacă ieșim din această stare, mergem pe stradă și spunem acest lucru oamenilor, bine, oamenii nu uh, rezonează cu asta. Ei cred că este important, dar nu înțeleg foarte bine despre ce este vorba. De aceea, este foarte important să reușim să comunicăm. Deci, a existat uh, o persoană care a mers în jurul lumii cu un avion pe bază de energie solară oamenii se conectează la oameni. Planul de a merge în jurul lumii cu un astfel de avion fără pilot ar fi putut funcționa, dar și-a dat seama că fără pilot nu ar fi existat povestea din spatele acestui plan. Povestea de aici este că trebuie să legăm acele obiective de oameni. Vom crea primul avion electric comercial în Europa și trebuie să legi oamenii de această idee. Și aici e vorba despre depozitare, energie, imobilitate, însă oamenii vor rezona la aceasta și în următorul program cred că trebuie să fim mai eficienți în această privință. Trebuie să creăm aceste idei orientate către un obiectiv clar, știință, inovație și tot ceea ce facem trebuie legat de oameni. Pentru aceasta probabil că vom eșua. Vom crea anumite misiuni, anumite obiective care nu vor fi atinse vom spune că vom vindeca o boală și nu o vom face. Însă, atunci când Nixon a decis să uh, își pună obiectivul de a vindeca cancerul, ceea ce nu s-a îndeplinit niciodată, unul dintre rezultatele uriașe a fost că multe medicamente pentru HIV au fost inventate atunci. Deci chiar dacă nu îți atingi obiectivul propus, vor exista alte elemente externe, secundare, uh, care vor reprezenta soluții pentru alte lucruri. Așadar, permiteți-mi să vă spun că sunt cu adevărat bucuros că ați discutat despre aceste lucruri. Am primit feedback din uh, partea lui Patrick cu privire la acest subiect și doream să le împachetez în ideea de eficiență, eficacitate. Pentru că cred că aceasta este cea mai importantă idee pe care trebuie să o urmărim. Cum putem crea această eficacitate? Care este diferită de eficiență și de beneficii, ci este vorba de a face lucrurile corecte. Deci, când ne gândim că viitorul uh, se referă la excelență, deschidere și impact, e bine, în acel moment vorbeam tocmai despre eficacitate. Vă mulțumesc că m-ați invitat uh, la comisia dumneavoastră, știu că a fost o zi lungă și doream doar să contribui și eu puțin la această discuție. Vă mulțumesc foarte mult pentru raport și de asemenea pentru întâlnire și feedback. Uh. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Concluziile sunt ale mele acum, voi încerca să mă exprim pe scurt. Colegul meu, domnul Andrei Nomakov, nu mai e alături de noi, dar țin să-i mulțumesc pentru că am colaborat foarte bine în pregătirea acestui audi- acestei audieri. Și vedeți că v-am pregătit și niște desene și grafice cu cifre despre orizont 2020. Concluzia mea, cred că este foarte bine că vorbitorii au vorbit nu doar despre erori și imperfecțiuni din Orizont 2020, ci au avut și o perspectivă optimistă asupra programului și pe viitorul cercetării în Europa. Cred că e foarte important să învățăm din greșelile noastre și pe de altă parte e important să utilizăm cele mai bune practici și să le îmbunătățim. Aceasta este adevărata valoare adăugată. După ce am ascultat toate contribuțiile dumneavoastră, Cred că putem să ne dăm seama că cercetarea și inovarea îmbunătățesc viața cetățenilor din Europa și dau un impuls industriei europene. Cred că trebuie să fim mai uh, puternici în ceea ce privește uh, investirea 3% din PIB în cercetare și inovare. Aici trebuie să fim mai fermi. Avem nevoie de o creștere a fondurilor și de o îmbunătățire a rentabilității costurilor și mai bună, despre care am discutat deja. Și cred că, cum spuneați și în prezentările dumneavoastră, trebuie să creștem sinergiile între sectorul de cercetare și inovare pe de-o parte și fondurile structurale pe de cealaltă parte. O asemenea abordare ar face ca Uniunea Europeană să fie mai competitivă la nivel practic. Când vorbim despre eficiența costurilor, excelența ar trebui să rămână criteriul de evaluare. Include toți cei trei piloni din programul cadru. Cred că impactul existent, calitatea și eficiența punerii în aplicare a criteriilor de eficiență ar putea să ne ajute în ceea ce privește valoarea adăugată a proiectelor la nivel european. Vă voi surprinde cu o concluzie. Concluzia va fi de fapt că voi citat ceva foarte interesant. Am, aceasta este cartea mea preferată, Micul Prinț, de Antoine de Saint-Exupéry. Cu siguranță cunoașteți această carte foarte bine. El scria, dacă le spui adulților, am văzut o casă frumoasă făcută din cărămizi uh, roșii și florile de la fereastră, existau flori la fereastră și un, uh, o pasăre pe acoperiș. Adulții nu pot să-și imagineze așa ceva. Lor le spui, am văzut o casă care valorează 100.000 de, mii de franci. Atunci spun imediat, a, trebuie să fie o frumusețe de casă. Apoi un profesor faimos adăuga, vorbind despre știință, o viziune a unui adult asupra rezultatelor științifice se bazează pe cantitatea de bani câștigați și articolele printate. Și da, sunt utile, însă e important să ne amintim că granturile și publicațiile sunt doar niște mijloace, nu obiective în știință. Copiii, poate mai ușor decât adulții, pot să înțeleagă că adevăratul obiectiv al științei e noua cunoștință, care e frumoasă în sine și utilă oamenilor. Deci vă doresc tuturor în toate proiectele pe care le aveți să fie frumoase și utile pentru oameni. Mult noroc tuturor, vă mulțumim, domnule comisar, că v-ați aflat alături de noi. Mulțumesc colegului meu, Andrei Novakov și colaboratorilor săi și mulțumesc și doamnei președinte, care ne-a permis să organizăm această audiere utilă în comisia noastră. Le mulțumesc tuturor vorbitorilor, toate contribuțiile dumneavoastră au fost deosebit de utile. Vă mulțumesc, o seară plăcută. Închidem ședința, spune doamna președinte.